Dear colleagues, dear friends, please take your... Dragi colegi, vă rog să luați loc și haideți să începem. Deja avem câteva minuțele întârziere. Și din cauza lipsei de timp, la ședința din 22 iunie, coordonatorii au luat următoarele decizii în procedură scrisă. rezoluție pe petițiile pentru băncile din Spania. PP a cerut un vot pentru a întocmi o rezoluție și vom reveni asupra acestui punct în doar câteva clipe. În al doilea rând, solicitări din partea grupurilor. 1556 per 12 este o petiție la care coordonatorii au decis să o retransmită către Envi și ITRE pentru aviz și să rediscutăm atunci când vom fi primit avizele. O procedură de urgență pentru petiția 0096 per 15, coordonatorii au decis să o includă în ordinea de zi a ședinței din uh, septembrie la oaltă cu celelalte puncte pe problema dizabilității. Petiția 0112 din 2015. Am decis să fie inclusă în octombrie sau mai târziu la oaltă cu alte petiții, dar în anul acesta. Apoi, petiția 2158 din 2014. Coordonatorii au decis să o includă pe ordinea de zi din septembrie, până când o comunicare din partea Comisiei va interveni probabil. Apoi am obținut un acord în solicitarea unui studiu în ce privește dizabilitățile. Apoi o informare scrisă, precum și una orală, asupra felului în care funcționează portalul PETI, iar coordonatorii au solicitat serviciului juridic pentru un aviz pentru a clarifica aspectele juridice ce țin de protecția datelor înainte de deschiderea bazei de date e-petiții către toți deputații. Apoi, în ce privește programul de lucru al Curții de Conturi, am comunicat sugestiile grupurilor, așa încât acestea să poată fi incorporate în documentul pe care Parlamentul înaintează Curții de Conturi. Apoi, eh, dialog structurat cu Comisia, un raport și un apel la acțiune. Am decis să comunicăm cinci priorități Comisiei care ar trebui incluse în programul Comisiei pe 2016 către conferința președinților de comisii. Apoi, coordonatorii au decis că începând de astăzi Am adoptat ordinea de zi din 17 septembrie. A fost aprobată cu câteva modificări, punctul 8. Adoptarea linilor directoare PETI a fost scoasă de pe ordinea de zi a ședinței din septembrie pentru că vom reveni mai târziu, iar punctul 10, petiția 0481 per 13, a fost de asemenea mutată de pe ordinea de zi din septembrie în octombrie, dat fiind că uh, Deocamdată Comisia nu era pregătită să ne ofere informarea necesară în septembrie, dar o va putea face până la ședința noastră din octombrie. Coordonatorii au căzut de asemenea de acord asupra următoarelor puncte de pe ordinea de zi. Câteva solicitări rămase pentru agenda din octombrie 084 per 14, noiembrie petiția 1150 27 pe 13, apoi avizul la raportul privind recomandările, un, recomandările Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Am regulii 54, sunt omim un aviz împreună cu Comisia Liber. Îmi cer scuze, spune președinta, împreună cu Comisia Empl și raportorul nostru este Rosa Estaras Feragut de la PP. Apoi, raportul anual al activității Ombudsmanului European a căpătat de asemenea un raportor și am decis să nu înaintăm un aviz în ce privește bugetul general 2016, din moment ce o singură linie bugetară ne vizează. Iată o listă lungă de comunicări din partea mea. Am mai decis lansarea unui scurt studiu în ce privește um, punctul ridicat de petițiile privind energia solară și politicile conexe în UE. Uh, punctul acesta mm, rămâne pentru luna septembrie. Punctul referitor la Jugendamt s-a soldat cu stabilirea unui grup de lucru pe această temă în comisia noastră, un grup de lucru care va avea o area de interes uh, mai vastă în tot ce ține de bunăstarea copiilor. Din perspectiva petițiilor pe care le-am primit firește, uh, grupul de lucru se poate concentra de asemenea pe diverse teme ce țin de bunăstarea copiilor, printre acestea Jugendamt, Eh, răpirea de copii, adopțiile forțate și așa mai departe. Acest grup de lucru va include câte un membru din partea fiecărui grup politic și, în mod independent, va decide asupra metodelor sale de lucru și își va alege președintele. Numele celor interesați trebuie să fie transmise înainte de data de 2 septembrie. De asemenea, am aflat de activarea rubricii procese verbale în uh, aplicația e-meeting și portalul PETI. Mai mult decât atât, am luat o decizie în ce privește cele trei misiuni de informare pe teren, 2015 și primul semestru 2016, prima misiune se va desfășura în Regatul Unit între 3 și 6 noiembrie. O a doua, la mm, Madrid, pe râurile Ebro și Tahoe, în Spania, deci, între 8 și 12 februarie și în primăvara 2016 o a treia misiune în Irlanda. Am stabilit și o regulă generală, anume că delegația pentru fiecare din aceste misiuni trebuie să includă cel puțin patru membri ai Comisiei PETI, iar Uh, misiunea în Marea Britanie poate fi enormă. Uh, putem include până la 12 eurodeputați și cei interesați trebuie să ne transmită intenția lor până în septembrie. Începește audierea privind persoanele cu dizabilități, uh, am decis că aceasta se va derula pe 15 octombrie dimineața. Serviciul juridic S-a exprimat asupra petiției 570 din 2013 și deci serviciul juridic ne-a oferit o viziune de ansamblu asupra uh, opțiunilor juridice privitor la urmarea pe care o putem da uh, petițiilor potrivit regulilor în vigoare și jurisprudenței Curții Europene de Justiție. Căutăm să găsim soluții pentru a răspunde acestei petiții. La diverse, domnul Marias ne-a prezentat o nouă platformă online pe care dumnealui a creat-o. Alte puncte de informare, lista 3 a unor posibile petiții inadmisibile, calendarul pentru rapoartele ECA și un raport agri asupra petiției 268 din 2010. Apoi am avut o discuție îndelungată, sau mai bine zis, un schimb de opinii asupra viitoarelor linii directoare ale comisiei noastre. Am luat notă de faptul că două reuniuni tehnice au avut deja loc, în care încearcă să ne propună un text revizuit, incluzând amendamentele, un text care va fi pus la dispoziția coordonatorilor în septembrie și întregii comisii și deja și pentru uh, aprobarea întregii comisii în luna octombrie. Iată ce am făcut noi azi dimineața. Punctul 6, cum știți, a fost amânat uh, pentru uh, această după amiază și trecem, deci, la vot în ce privește legislația prin creditele ipotecare și alte instrumente financiare riscante în Spania. Coordonatorii au decis să adoptăm o rezoluție în numele Comisiei Petin. Deci este un vot unic și sper că aveți cartelele de vot și dacă se dovedește necesar, vă rog să le utilizați. Dar poate că acesta fiind vot unic, nu să avem nevoie de ele. Cine este pentru, deci? Adică să redactăm o rezoluție pe această temă. Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. O abținere. Prea bine. Asta înseamnă că am obținut o vastă majoritate și un grup se opune, dar așa cum e cazul în democrații, acest punct acum a fost adoptat. Al doilea vot și de aceasta este un vot electronic. Este vorba de o întrebare cu solicitare de răspuns oral pe tema legislației din Spania privitoare la creditul ipotecar și alte instrumente financiare riscante. Compromisul A. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abține. Se adoptă. Compromisul B de la SND ALDE, GUE și VER. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și asta nu, spune președinte, nu avem un vot final. Nu. Nu avem vot final la acest punct. Permiteți-mi să clarific, spune președinta, atunci când e vorba de o rezoluție sau un document legislativ, e nevoie de vot final, dar acum decidem asupra unei întrebări cu solicitare de răspuns oral. E un text amendat și aprobat, nu e nevoie de vot final. Deci, potrivit oricărei reguli sau proceduri, asta facem cu o Textul unei întrebări cu solicitare răspunsul al Peter, ai cuvântul. Mai uh, eh, eine Bitte eine Bemerkung machen. Die Bitte, Frau Vorsitzende, wäre die. Doamnă președinte, am următoarea solicitare. În viitor, atunci când dorim sau trebuie să modificăm ordinea de zi, ar fi bine să nu trecem prin procedura scrisă. De data aceasta am făcut-o pentru că era vorba de o urgență, dar pentru voturi importante nu trebuie să procedăm astfel în formă scrisă, trebuie să decidem fie la ședința comisiei, fie la ședința coordonatorilor. Apoi regret faptul că la acest vot compromisul B nu a permis reluarea, preluarea solicitărilor grupului nostru, de aceea trebuie să respingem acest compromis. And of course you have all the rights. Firește, aveți dreptul să respingeți sau să vă opuneți uh, compromisului, dar uh, textul oricum a fost adoptat. Aș mai dori să vă atrag atenția asupra faptului că această procedură scrisă a trebuit aplicată, întrucât mm, avem îndeopște intervale foarte scurte pentru ședințele coordonatorilor. Poate că vom putea uh, Uh, schimba în viitor uh, acest lucru pentru a avea suficient timp și pentru coordonatori, deoarece tot mai multe decizii sunt luate în acest for și deci avem o responsabilitate foarte mare. Prin intermediul secretariatului vom încerca să avem intervale orare pentru ședințele coordonatorilor care să ne permită să ne desfășurăm munca. Prea bine! Soledad, ai cuvântul. Eu solo por hacer una aclaración. Foarte rapid, o uh, clarificare. Înțeleg uh, poziția grupului popular, însă cred că cu toții am uh, făcut un efort, uh, cu toții am făcut un compromis, textul era limitat la 100 de cuvinte și ultima întrebare este o propunere a grupului popular deci am încercat cu toată bunăvoința să introducem toate opiniile tuturor. Doar atât am vrut să spun. Is there anybody else that... Dacă altcineva dorește să intervină? Rosa, te rog. Că nu compartă la ultima... Nu împărtășesc ultima remarcă a colegei mele Soledad că eu cred că nu a, s-a acceptat niciuna dintre măsurile importante ale PPE. Uh, s-a schimbat ordinea de zi. Uh, ordinea de zi s-a, mm, s-a schimbat de dimineața pe după masa. Nu avem timp pentru coordonatori. Uh, eu aș dori ca în viitor să discutăm în mod serios pentru a vedea dacă votăm dimineața, după masa, în ce fel și eu consider că propunerile popularilor nu au fost acceptate, votăm împotrivă, este vorba de o inițiativă cu coloratură politică și din acel motiv ne opunem. Anybody else? Well, let me then just point out that according to Potrivit uh, regulii 128, conferința președinților e cea care decide dacă și în ce ordine întrebările sunt uh, puse pe ordinea de zi. Deci, întrebările care nu sunt uh, puse pe ordinea de zi a Parlamentului uh, expiră ele trebuie transmise comise cel puțin cu o săptămână înainte față de data la care ei trebuie să se prezinte potrivit ordinii de zi. Am discutat de mai multe ori pe această temă și uneori pur și simplu trebuie să facem față realității, trebuie să fim de acord că nu suntem de acord. Nu putem întotdeauna obține un consens și nu toată lumea poate avea aceeași poziție. Asta e politica și uneori trebuie să cătăm de acord asupra principiului. Acum, majoritatea a adoptat această decizie. Ce rămâne de făcut? Această rezoluție referitoare la legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare riscante în Spania trebuie să capete formă Aveți textul în fața dumneavoastră și deschid dezbaterea dacă sunt reacții pe marginea acestui text. Soledad? Eu sol <clears throat> solamente una... Vreau un punct tehnic perioada termenul de depunere a amendamentelor eh, eh, se termină săptămâna viitoare, în ziua 21, nu știu dacă cumva ar putea fi prelungit acest termen. Okay, the timetable is the following. The... Calendarul e următorul. Termenul de depunere a amendamentelor a fost, într-adevăr, inițial 21 iulie. Acum a fost schimbat pentru data de 24 iulie, adoptarea va fi pe 17 septembrie și poate în plenară în octombrie sau mai târziu. Asta încă nu se poate ști. Deci ce aveți acum în față e textul redactat de către secretariat și uh, sunteți perfect liber de a introduce amendamente până pe 24 iulie. E bine așa? Peter? Colega mea mi-a trage atenția asupra unui lucru. Uh, înțeleg cum stau lucrurile, înțeleg întrebările cu solicitare de răspuns oral, fără rezoluție, nu prea funcționează, ambele merg mână în mână. Cu toate acestea, aș prefera și uh, la fel și grupul meu politic aș prefera, deci, ca astfel de teme să fie tratate în plenară, să vedem cum putem uh, obțin o rezoluție și cu sprijinul celorlalte comisii competente. Uh, e bine să avem o discuție cât mai bogată în plenară, uh, să obținem o rezoluție, dar ea nu trebuie apoi uitată într-un sertar. Trebuie să facem ca lucrurile să se miște și pentru asta trebuie să aducem alături de noi și celelalte comisii parlamentare de specialitate. Uh, decizie trebuie luate împreună cu comisiile de specialitate competente și să dezbatem în plenară dacă ne dorim să schimbăm realmente lucrurile în practică. E bine să discutăm, dar pentru mine nu e suficient, nu acesta e demersul meu politic. Mrs. Valina? Sí, yo, vamos a ver, nada más en el mismo. Eu uh, am aceeași părere cu Soledad. Aș solicita un, un timp suplimentar. 24 mi se pare foarte strâns mm, ca termen. Aș dori încă o prelungire față de 24. Mrs. Albion? Doamna Albion? Eu simplemente Mulțumesc. Aș dori să vă evidențiez că este foarte important ca această temă să ajungă în plen, să existe o rezoluție și noi, GUE, vom face tot ceea ce este în, pos- în, în posibilitățile noastre pentru ca rezoluția să uh, reflecte ceea ce uh, denunță petiționare. petiționare. Există peste 20 de petiții în legătură cu creditele uh, ipotecare. În ultimii șapte ani au avut loc mai mult de 500 de mii de execuții judecătorești ipotecare. Este foarte important să denunțăm faptul că aceste persoane sunt date afară din propria lor casă și trebuie să continue să plătească datoria către bancă. Să se um, uh, ține cont și de această excrocherie a um, creditelor preferențiale uh, mii de uh, persoane și-au pierdut uh, locuința din cauza acestei exocării. Danoca. Doamna Danoca. Yes, thank you. Vă mulțumesc. Eu eram prezentă în uh, Comisia PETI uh, din 16 aprilie, deci știu foarte bine care este situația din Spania. Dar de atunci Uh, am, s-a schimbat practic titlul întrebării și eu nu înțeleg, pentru că la considerentele A, B și C, dacă se vizează Spania în precis sau dacă se vizează situația din mai multe state membre. Pentru că și în uh, Letonia sunt probleme similare. Și evident, avem nevoie de un termen mai generos pentru depunerea amendamentelor. Mulțumesc. Obiectivul acesteia este strict Spania. Am votat cu câteva minute în urmă exact acest lucru. Intervenție fără microfon din sală. Păi atunci înseamnă că s-a schimbat. Înainte era clar că e vorba doar despre Spania. Acum apare Uniunea Europeană. Cazul Spaniei. Sincer, mie nu mi se pare deloc limpede. Dacă doreați modificarea titlului, trebuia să o faceți înainte de vot. Nu e vorba de titlu, ci de considerente. Îmi pare rău, am votat. Domnul Maria să are cuvântul. Eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε τρία θέματα. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Practic ne confruntăm aici cu trei mari întrebări. În primul rând, cred că cu toții am căzut de acord în prealabil să votăm și am votat pe o rezoluție. O întrebare cu solicitare de răspuns oral fără rezoluție într-o, în acest context al unei probleme uriașe în Spania ar fi de-a dreptul greșită. Deci e foarte important să se ajungă la o hotărâre pe marginea rezoluției. Și tocmai de aceea noi sprijinim eforturile petiționarilor care s-au deplasat, au venit aici pentru a ne întâlni și a-și pleda cauza în fața noastră. Și deci noi sprijinim victimele acestei uriașe înșelătorii, escrocherii, puse la cale de băncile uh, spaniole care au dus la foarte multe uh, exproprieri. În al doilea rând, eu cred că această rezoluție are un, o bază temeinică și mai ales în ceea ce privește pregătirea amendamentelor care vor fi dezbătute în plenară. În al treilea rând, în ceea ce privește titlul, am acceptat amendamentul care indică este vorba despre legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare cu risc din Uniunea Europeană și ca subtitlu Cazul Spaniei. Evident, acest lucru înseamnă că uh, Spania și cazul uh, ei este uh, tratat în prioritate, dar este vorba despre un context mai amplu, cel al Uniunii Europene. Nu doar în Spania au apărut astfel de probleme, ci și în Grecia, spre exemplu, în care s-au făcut împrumuturi ipotecare, uh, împrumuturi ipotecare contractate în um, franci elvețieni. E vorba de mai mult de 10.000 de cetățeni greci care se confruntă cu această problemă am putea introduce și acest lucru în considerente. Încă o dată, e vorba despre, în principal despre cazul Spaniei, dar putem la considerente să introducem și ideea cazului leton și de ce nu și al Greciei. Într-adevăr, în plenară nu trebuie să tratăm printr-o rezoluție o chestiune atât de importantă care uh, ne-a apărut în atenție după o problemă atât de gravă. Mulțumesc, Rosa. Sim. Bueno, hemos tenido... Da, am portat mai multe dezbateri în legătură cu aceste, aceste măsuri pre, preferențiale, dar și în ceea ce privește acțiunile guvernului în legătură cu măsurile uh, de protecție ale datornicilor ipotecari. Este o temă care afectează întreaga Uniune Europeană, nu doar Spania. Eu uh, vă reamintesc că există alegeri în Spania în luna noiembrie dacă uh, tema va fi tratată în octombrie sau noiembrie, știm cu toții cum se întâmplă acest lucru, uh, se va vedea în mod foarte clar că este vorba de o mișcare electorală a Comisiei Petiții. Eu mi-aș dori ca această temă să fie dezbătută într o într-o ședință plenară de după aceste alegeri. Uh, pe noi ne preocupă aici protecția datornicilor, și uh, măsurile preferențiale și nu folosirea în scop politic a acestei teme. A lot of... Ei, sunt foarte mulți colegi care s-au înscris la cuvânt. Înainte de toate Soledad, apoi doamna Valina din nou. De tehnică. În ceea ce privește partea tehnică și prelungirea termenului, uh, în 3 septembrie ar fi o zi foarte bună, în 17 septembrie putem adopta această, uh, acest proiect de rezoluție, pentru a nu amâna foarte mult lucrurile. Uh, nu putem să îi lăsăm la o parte pe cetățeni spunând că nu vrem să facem politică. Uh, bineînțeles că ați vorbit despre alegerile în Spania, dar se pot influența alegerile din Grecia sau din orice alt stat membru. Nu știu ce este mai important aici și ce uh, se va influența mai mult. Mi s-ar părea responsabil dacă condiționăm dezbaterea de e, uh, alegeri, să luăm măsuri pentru a nu influența aceste mm, alegeri. Aici vorbim despre un lucru obiectiv în definitiv, indiferent că guvernul este de, din partea stângii sau drepte. Înțeleg că sunt unele state unde se fac abuzuri această temă trebuie însă dezbătută și trebuie să se găsească o soluție pentru aceste nedreptăți, pentru a uh, avea o perspectivă clară. Aici este o încălcare foarte clară din partea legislației spaniole a directivei 93-13. Este un lucru care a fost confirmat de Curtea de Justiție Europeană. Există o încălcare din partea autorităților spaniole Uh, pentru că nu au anulat aceste clauze abuzive care în continuare provoacă victime. Deci există argumente foarte obiective pentru discutarea acestei teme. În societatea spaniolă această temă este foarte importantă și avem și nu mi se pare responsabil să amânăm această dezbatere pur și simplu pentru că vor avea alegeri. Vor avea loc alegeri cred că este cea mai proastă scuză pe care o putem aduce pentru a amâna discuția acestei teme. But... Permiteți-mi să clarific ceva. Într-adevăr, am putea împinge termenul pentru depunerea amendament, amendamentelor de la finele lui iulie undeva în septembrie. Dar trebuie să înțelegeți clar că în niciun caz nu vom reuși să intrăm în plenară înainte de Crăciun pentru că trebuie luate în considerare toate chestiunile legate de traducere și așa mai departe. Asta unul la mână. În al doilea rând, așa cum s-a spus uh, și la coordonator, conform uh, regulii 128, conferința președinților hotărăște întru totul dacă această chestiune va fi introdusă pe programul de lucru al plenarei sau nu. Îi dau cuvântul doamnei Valina acum. Sí, bueno, vamos a ver, yo tengo muy claro que... Mie mi este foarte clar că mandatul pe care îl primim de la cetățeni este politic și noi facem politică aici, nu suntem funcționari, deci obligația noastră este să îi apărăm pe acei cetățeni care ne-au votat, ca reprezentanții ai lor. Ce contează că vor fi alegeri în noiembrie, în ianuarie sau în altă lună? în această dimineață, Rosa, ai vorbit despre, despre voința uh, politică în cazul talidomidei. Așa, asta trebuie să avem. Trebuie să avem o voință politică pentru a rezolva problemele cetățenilor. Există exproprieri în fiecare zi, mii de exproprieri în fiecare zi. Și petițiile acestea datează de mult timp. Cetățenii noștri au dreptul fie că vor avea loc alegeri, alegeri sau nu, să îi apărăm și ca guvernul nostru, fie că este din partea PP sau din partea oricărui partid, să îndeplinească directivele și legea și să um, lucreze pentru cetățeni, să nu lase familiile în stradă cu copii mici și așa mai departe. Să se acționeze și ca uh, oamenii să-și primească banii pierduți înapoi. Dacă am fi funcționari, nu am fi aici. Aici venim pentru a face politică. Yes, and the political decision. Da, iar hotărârea politică pe care am luat-o este în privința uh, întrebării cu solicitare de răspuns oral și în privința rezoluției. Așa că eu nu înțeleg de ce tot discutăm. Deci, ori acceptăm calendarul, ori îl schimbăm și apoi să înaintăm amendamentele și cu asta basta, mai mult de atât nu avem ce face. Mai am uh, încă șapte înscrieri la cuvânt numai din membrii, uh, dintre membrii spanioli. Chiar uh, credeți că asta vrem să facem cu timpul care ne mai rămâne la dispoziție? Dacă așa vreți să ne sacrificăm timpul, fie, dar e cam păcat de colegii din celelalte țări. Domnul Teri Cabras, vreți să continuăm pe acest dialog politic? Da, cred că și eu puteam spune ceva în privința calendarului, dacă îmi permiteți. Vă mulțumesc. De extremă grave. Aici vorbim despre o temă extrem de gravă. Parlamentul European are un program și trebuie să aibă propriul său calendar. Dacă tema este importantă și este o temă importantă, să o amânăm pentru a o îndepărta de manevrele politice, ar trebui să ne uh, malem întotdeauna de oportunitatea unor alegeri într-o țară sau alta haideți să lucrăm în Parlamentul European și să nu dăm atenție a ceea ce se întâmplă în afara Parlamentului. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost foarte uh, rațional și util. Doamna Albion, puteți și dumneavoastră să aveți un spirit la fel de constructiv? Foarte pe scurt. Și eu uh, mă opun uh, propunerii doamnei Estaras. În fiecare zi, uh, statul spaniol uh, expropriază femei pentru că, familii pentru că nu își pot plăti ipotecile. Vreau să vă reamintesc că primele petiții au fost înregistrate în anul 2011, deci nu cred că putem să așteptăm mai mult. Nu putem să transmitem de aici imaginea că ne preocupă mai mult alegerile din Spania decât cetățenii care au fost expropriați sau cei care au fost înșelați nu putem să dăm această imagine, nu putem să ne lăsăm condiționați de elemente externe, să, trebuie să continuăm cu lucrările noastre, pentru că de aceea suntem aici, să lucrăm, să luăm rezoluții pertinente și cred că calendarul care va fi aprobat trebuie să fie cel pentru ca, cel care să ne permite să nu depășim Crăciunul cu dezbatere. Mulțumesc. Soledad, dorești și tu să mai intervii? dar doar în legătură cu calendarul. Să fie foarte clar. Dacă va fi 24 iulie, termenul foarte bine, dacă este vorba de buna funcționare a întregului proces. Atunci suntem de acord. Nu este întâmplător că a apărut această propunere de rezoluție și că ați făcut-o în acest fel și, după părerea mea, această temă foarte importantă, dacă vrem să intrăm în această problemă, guvernul spaniol a luat multe măsuri conjuncturale și structurale pentru a se evita acest lucru în viitor. Există fondul social, imobiliar, ehm, există schimbarea normelor pentru a, a se modifica legislație. Însă nu despre acest lucru vor, vorbim. Nu este întâmplător că acum tratăm această temă. Nu pot să fiu, fiu de acord ca Comisia Petiții trebuie, vreau să, Comisia Petiții trebuie să răspundă petiționarilor. Însă aici este vorba de alte interese politice. Nu este întâmplător ca această dezbatere să aibă loc în noiembrie, pentru că nimeni nu este inocent aici. Aici este vorba de alte interese, v-ați, dat uh, păre- v-ați prezentat părerea, eu îmi dau părerea mea, știu că sunt inter- care sunt interesele uh, persoanelor care au fost expropriate și al celor care beneficiază de preferințe. Uh, acum, în ceea ce privește calendarul, eu, dacă chiar ne gândim la cetățeni, nu ar trebui să legăm lucrul de alegeri. În decembrie, mm, o, ale, o dezbatere mi se pare foarte um, oportună. Uh, mi se pare că este um, o dezbatere spaniolă și mi se pare că facem prea multă politică și ne gândim prea puțin la petiționari. Okay, now that... Bine, am încheiat lista de oratori. Am două propuneri fie rămânem la calendarul inițial pe care vi l-am prezentat, uh, termenul 24 iulie, adoptarea în comisie în septembrie și o discuție posibilă în plen în octombrie. Aceasta ar fi prima opțiune. A doua, termenul pentru amendamente 10 septembrie, după vacanța de vară, votul în comisie în octombrie și plen, în plen în decembrie ce, care dintre opțiuni o preferați? Cine preferă opțiunea numărul 1? Option 1 is now the, the 24th of July. Deci, termenul 24 iulie pentru amendamente. Cine preferă opțiunea 2? Okay, so that's the EP. Deci PPE-ul, ALDE și FDD, jumătate din FDD. I, well, listen, I need to count hands. Eu trebuie să număr mâinile care au fost ridicate. Așadar. We should put your voting cards back to the Cred că ar trebui să reintroducem cartelele de vot. Opțiunea 1. Cine este pentru opțiunea 1 sau împotriva opțiunii 1?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 Now the vote is closed. Okay. So there are... Bun. 11 pentru, 10 împotrivă. Foarte bine. Deci, deci opțiunea numărul 1 a câștigat. Ok. Mr. Mato, please. Domnule Mato doar o întrebare. Nu este curios că cine a propus votul pentru septembrie, acum au votat în favoarea termenului pentru iulie. No, this is the petitions committee. Da, aceasta este Comisia PETI și se întâmplă și aici ca și în realitate. Thank you. There, there is, you know, uh, that's what I'm saying. Welcome to the world. Deci, bine ați venit în lumea reală. Lucrurile evoluează rapid, uneori foarte mult mai rapid decât ne putem decât putem anticipa. Acum Enrico o, o mică corecție. Cecilia, doamnă președinte, mi-a spus al de nu. Al de nu. Enrique Calvent, care nu acceptă niciun mandat, este cel care a votat împotrivă, pentru că uh, am nevoie de mai mult timp pentru a-mi face treaba. Nu al de ci eu un nume personal. Bun, ajungem la următorul punct, uh, Punctul 15, prezentare. Acum vă puteți relaxa și puteți asculta pe cineva care a făcut o treabă foarte bună, Departamentul Politic C, în legătură cu adopțiile fără consimțământ sau fără acord. Îi dau, dau acum cuvântul doamnei Claire Fenton Glynn, lector în drept la King's College din Londra. Good afternoon. Uh, my name is Claire Fenton. Bună ziua tuturor, mă numesc Claire Fenton Glynn, precum ați spus, sunt lector în drept la King's College în Londra. Am obținut un uh, diploma la Universitatea Adelaide în Australia și am făcut un doctorat la Oxford în drepturile compilului. Subiectul tezei mele de doctorat a fost tocmai chestiunea adopțiilor în Europa și diferitele modalități în care statele membre se ocupă de această chestiune a protecției copilului. Am fost rugată să discut despre chestiunile vizate de mai multe petiții în legătură cu numărul din ce în ce mai mare de adopții în, în Marea Britanie. În marea majoritate a acestor cazuri, copiii sunt uh, plasați în uh, adopție fără consimțământul părinților. Și acest lucru se face având în vedere cel mai uh, interesul superior al copilului. N-am să intru în detalii în prezentarea mea, ci vă voi face doar o prezentare generală a sistemului din Anglia și țara Galilor. Sistemul adopțiilor nu poate fi văzut separat de sistemul protecției copilului în dreptul uh, englez. E vorba despre trei principii. În primul rând, principiul bunăstării, și anume toate acțiunile trebuie să vizeze uh, interesul superior al copilului. În al doilea rând, principiul uh, neîntârzierii. În general, orice fel de întârziere în uh, luarea unei hotărâri în privința viitorului copilului va pune în pericol bunăstarea. Și în fine, principiul neintervenției și anume statul trebuie să intervină în familie doar atunci când este necesar. Înainte de a se face o adopție în dreptul eh, englez, trebuie să fie îndeplinite două condiții. În primul rând, pragul eh, testului de prejudiciu. Cu alte cuvinte, curtea trebuie să fie convinsă că copilul în cauză uh, suferă sau e posibil să sufere un prejudiciu semnificativ. Ce înseamnă prejudiciu? Ei bine, poate însemna rele tratamente sau uh, deficiențe ale sănătății și dezvoltării, inclusiv, spre exemplu, deficiențe uh, uh, fizice, intelectuale, emoționale, sociolo sociale sau uh, comportamentale. Pentru a contracara acest lucru, trebuie ca prejudiciul să fie semnificativ. Iar acest semnificativ a fost uh, definit de către instanțe drept uh, o chestiune importantă sau însemnată și trebuie să fie ceva neobișnuit. Una dintre chestiunile cele mai importante vizează Uh, folosirea principiului prejudiciului viitor. Acesta a fost uh, introdus în uh, legea copilului din 1989 și permite autorităților locale o acțiune proactivă dacă consideră că există temeiuri de a crede că poate exista un prejudiciu viitor. Pe ce bază poate lua instanța o astfel de hotărâre? Ei bine, există trei uh, teste diferite pe care autoritățile trebuie să le întreprindă. În primul rând, să facă o balanță a probabilităților în privința uh, faptelor pe care se bazează această, acest prejudiciu viitor. Deci, curtea trebuie să vadă înainte de toate care sunt acuzațiile în privința situației actuale, ce s-a întâmplat în trecut, care să ne poată convinge că va exista un prejudiciu viitor asupra copilului. Apoi trebuie văzut ce ar presupune acesta pentru viitorul propriu-zis al copilului și aici intervine această balanță a probabilităților. Deci, curtea trebuie să considere că acest prejudiciu cu siguranță nu poate, viitor nu poate fi ignorat. Apoi se trece la chestiunea consimțământului părinților, care este de altfel subiectul principal al acestei petiții. În Anglia, consimțământul uh, se poate, adopția se face prin consimțământul părinților sau fără consimțământul acesteia. Curtea nu poate hotărâ adopția fără uh, consimțământ, nu poate hotărâ un ordin de adopție uh, decât dacă este convinsă că se poate lipsi de consimțământul din partea părinților. Încă, precum am spus mai devreme, uh, interesul superior al copilului, bunăstarea acestuia este uh, elementul cel mai important. Atunci când instanța ajunge la concluzia că este în interesul superior al copilului să fie adoptat, atunci uh, se poate dispensa de acordul părintesc pentru adopție. Legislația a inclus un întreg set de factori care trebuie luați în considerare, pe care îi puteți revedea pe ecran, printre care uh, o evaluare a bunăstării copilului de-a lungul întregii sale vieți, inclusiv ideea unei posibile reunificări cu uh, familia sa biologică. Uh, precum și menținerea relațiilor cu familia biologică. Um, această dispensare de, uh, consim, uh, de consim, consimțământ al părinților există în baza legii care gestionează adopțiile și copiii din 2002. Uh, adopțiile, în ceea ce privește situația la nivel european a adopțiilor fără consimțământ, există trei mari categorii în care uh, nu e neapărat nevoie de uh, consimțământul părinților. Unele dintre categorii se suprapun și în cele mai multe state uh, um, unul sau mai multe, una sau mai multe dintre aceste categorii pot coexista. În primul rând, abandonul sau lipsa de interes din partea părinților. Cel de-al doilea temei pentru lipsa de consimțământ este conduita necorespunzătoare din partea părinților, sau decăderea din drepturile părintești. Uh, de asemenea, um, neglijare, uh, maltratarea persistentă și așa mai departe. În uh, dreptul englez, acest lucru poate fi făcut atunci când părinții au refuzat să-și acorde consimțământul fără a-l justifica întru totul um, încă o dată și uh, în baza articolului 21 al Cartei ONU privind drepturile copilului, se subliniază faptul că interesul superior al copilului este factorul cel mai important. În dreptul englez se adoptă practic cei mai mulți copii. La 31 martie 2014, putem vedea că numai puțin de 5.050 de copii fuseseră adoptați uh, copii instituționalizați. E vorba despre o creștere de 26% față de 2013 și 58% față de 2010. 96% dintre aceste adopții s-au făcut fără consimțământul părinților. Însă, trebuie știut că aceste cifre sunt în continuă creștere. În ultimele șase luni, Totuși, numărul plasamentelor și adopțiilor a scăzut foarte mult. După cazul RBS, uh, când au fost criticate autoritățile engleze uh, în ceea ce privește modalitățile pe care le aplică în cazul acestor adopții fără consimțământ. Se consideră că uh, acum fiecare acțiune a autorităților locale trebuie să fie foarte îndeaproape evaluată și verificată pentru a demonstra că este în interesul uh, superior al copilului. S-a vorbit foarte mult despre obiectivele de adopții pe care le-a și le-a stabilit Regatul Unit pentru copiii instituționalizați. În anul 2000, am, deci înaintea adoptării legii adopțiilor din 2002 au, s-a înregistrat o creștere a adopțiilor cu 40-43%. <clears throat> Uh, chiar dacă în 2006 aceste ținte nu au crescut, primul ministru și fostul secretar de stat uh, de resort au declarat că nu vor fi de acord cu creșterea acestor cifre, ci doresc o îmbunătățire a copiilor adoptați, copii instituționalizați adoptați, în detrimentul uh, creșterii copiilor instituționalizați, deci plasați în grija statului. Ideea nu este de a lua copiii de la părinți, nu, dar atunci când uh, copilul nu mai poate trăi alături de familia sa și ar trebui să fie adoptat, această adopție trebuie să se poată face cât mai rapid cu putință, um, astfel încât uh, principiul uh, neîntârzierii și al interesului superior al copiilor, principii despre care am vorbit mai devreme, să fie respectate. În fine, permiteți-mi să fac câteva recomandări uh, adresate Uniunii Europene și guvernului britanic. În primul rând, ceea ce privește Europa, ar trebui să existe o mai bună cooperare între statele membre, mai ales în cazurile transfrontaliere care vizează protecția copilului. Cu alte cuvinte, trebuie ca informațiile să se afle la dispoziția statelor și ca oamenii implicați să înțeleagă cu adevărat uh, sistemele existente în diferitele state membre. De asemenea, trebuie consolidată uh, informația uh, judiciară. De multe ori uh, statele membre pur și simplu nu sunt la curent că mm, cetățeni uh, ai săi sunt uh, plasați în sistemul de protecție a copilului. Și apoi trebuie să se înțeleagă mai bine, să fie încurajate statele membre să înțeleagă mai bine situația din celelalte state. În ceea ce privește Regatul Unit, eu aș recomanda ca părinții ca adopția să nu fie decât uh, un instrument de ultimă instanță până la urmă. Este important să se pună accentul și pe îmbunătățirea uh, rezultatelor obținute de copiii instituționalizați, de cei aflați în grija statului, rezultatele pentru copiii instituționalizați din uh, Regatul Unit sunt foarte proaste. Este vorba despre rezultate școlare, utilizarea de substanțe și așa mai departe. Apoi trebuie uh, luat în calcul, luate în calcul uh, nevoile și uh, istoria până la urmă a copilului atunci când se hotărăște o adopție. Vă mulțumesc! I thank you very much for a very comprehensive iar noi vă mulțumim foarte mult pentru o informare foarte detaliată și mai ales pentru studiul excelent care va fi de mare folos comisiei noastre, dar nu numai nouă la PETI, ci pentru întregul Parlament, mai ales acum când pas cu pas încercăm să abordăm această temă deosebit de delicată a protecției copilului uh, în ansamblul uh, forului nostru. Mulțumim încă o dată, doamnă Fenton Glynn, pentru această informare și abordarea inclusivă. Acum m-aș adresa comisiei reprezentată de Patricia De Luca și aveți cuvântul pentru a reacționa. Uh, thank you, Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președintă. Comisia la rândul său mulțumește doamnei Fenton Glyn pentru studiul pus la dispoziție care ne va fi extrem de util, fără îndoială. E adevărat, adoptarea fără consimțământ parental nu e interzisă. Potrivit Convenției Națiunilor Unite în ce privește drepturile copilului și liniile directoare pentru îngrijire alternativă. Dar trebuie să ținem seama de faptul că în momentul de față nu există legislație UE în ce privește adopția. Deocamdată, adopția este guvernată potrivit legilor naționale în fiecare stat membru și de câteva convenții internaționale, în special Convenția privind adopția între state și Convenția Consiliului Europei în ce privește adopția. Prin urmare, în uh, cazuri ca acestea, trebuie să ținem seama de faptul că puterile Uniunii Europene de a interveni în cazuri concrete, practic această putere e inexistentă, deoarece Comisia poate interveni dacă și numai dacă legile europene sunt în joc. Ori nu este cazul. Avem un regulament în care se referă la răpirea de către părinți și uh, cazurile de custodie, dreptul la vizite și așa mai departe, dar numai și numai în situații transfrontaliere, adică atunci când două sau mai multe state membre sunt implicate într-un același caz. Iar dacă uneori Comisia PETI a trebuit să examineze cazul unor copii de diferite naționalități, asta nu înseamnă că e vorba neapărat de un caz transfrontalier, pentru că dacă un copil născut într-un anume stat membru își are reședința într-un cu totul alt stat membru, tot e considerat drept un caz național. În special în regulamentul Bruxelles 2 nu există nicio regulă despre acordarea custodiei și a drepturilor de vizită uh, și aranjamentul exercitării acestor drepturi autorităților de protecție socială. Acest aspect nu e guvernat de legislația UE. Mai mult decât atât, regulamentul exclude în mod explicit adopțiile din area sa de aplicare. Iată cadrul în care ne mișcăm. Știți poate că acum revizuim regulamentul Bruxelles 2 și ca atare evaluăm felul în care funcționează și opțiunile posibile de a amenda acest regulament. Cum am spus și înainte, contribuțiile de acest gen sunt foarte utile pentru noi în procesul de revizuire a regulamentului Bruxelles 2. Nu e acesta un uh, exemplu excelent de cooperare interinstituțională, spune doamna președinte, și în plus de interacțiune cu sfera universitară? Ei bine, rezultatul cred că este foarte fructuos și ne dă tuturor de gândit în pregătirea misiunii de informare din Marea Britanie pe care o vom derula ceva mai târziu în acest an. Uh, și cu atât mai mult pentru grupul de lucru pentru bunăstarea copilului pe care am decis să-l uh, constituim chiar astăzi. Deschid acum uh, dezbaterea și rog pe colegii mei să ia cuvântul. Doamna Zdanoca. Yeah. You know, just, just yesterday I, I... Nu mai departe decât ieri am primit o scrisoare uh, din partea unui cuplu estonian care trăiește în Scoția și lucrează în Scoția. Copilul lor în vârstă de trei luni avea febră mare, s-au dus la spital, iar medicii au presupus uh, drept cauză faptul că copilul ar fi căzut, ar fost uh, scăpat pe jos. Uh, părinții au negat firește pentru că nu era cazul și doar pe baza acestui motiv copilul le-a fost luat Nu știu dacă noțiunea de neglijență se aplică în acest caz, așa cum ați descris-o dumneavoastră. În această broșură nu am găsit termenul de neglijență. Doamna Fenton Glynn, o fi fost invocată neglijența sau uh, relele tratamente, dar uh, această familie se află în stare de șoc. Poate nu aveau mijloacele, mijloacele lingvistice de a explica ce s-a întâmplat. Poate nu stăpâneau destul de bine limba engleză sau doar pentru că părinții nu au fost de acord cu faptul că copilul ar fi căzut Deci motivul a fost absolut insuficient pentru a le fi luat copilul. copilul. E doar ultimul, cel mai recent caz uh, despre care eu știu, dar am primit de-a lungul timpului numeroase scrisori din partea unor familii care trăiesc și lucrează în Marea Britanie și provin din întreg estul Europei. Știu că noi aici, în Comisia PETE, am repetat de nenumărate ori aceste lucruri Știm ce ne spune Comisia de fiecare dată. Pot să înțeleg uh, și recomandările dumneavoastră, doamnă Fenton-Glin, ele poate că nu sunt revoluționare, dar dumneavoastră sunteți jurist, om de știință, nu politician, dar noi, ca politicieni, trebuie să acționăm, să facem ceva și eu cred că prima și cea mai mare problemă uh, e adoptarea fără aprobare. E o mare problemă a legislației britanice și împreună cu toți colegii noștri de aici uh, sau în Comisia de Petiții din Parlamentul Britanic și alte autorități locale, trebuie să facem ceva în acest sens. Doamna Cretton Darling, acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doresc să-i mulțumesc uh, doamne profesor Stantanglin, cred că studiul este extrem de util și ne amintim cu toții cât de emoționante și dificile sunt audierile în cazul uh, petițiilor din partea familiilor, părinților care au venit aici în fața noastră, iar studiul ne arată unde ne aflăm din punct de vedere juridic și practic cu aceste cazuri. Este deci foarte util în acest sens și va fi util mm, și în pregătirea uh, misiunii noastre de informare. Spre de ce s-a spus uh, mai adineauri, cred că noi politicienii avem responsabilitatea de a nu fi radicali în ce privește protecția copilului. Cred că avem responsabilitatea să ne asigurăm că fiecare copil este protejat în mod adecvat iar uh, echilibrul în fiecare sistem mm, este unul eficace în fiecare stat membru. Cred că un element cheie pe care l-ați evocat e ideea unei adopții fără consimțământ. E, e o noțiune care există în toate sistemele juridice ale statelor membre. Poate că se aplică mai puțin frecvent în anumite state membre față de altele, dar există ca atare, ca uh, opțiune, ca alternativă uh, juridică. Misiunea noastră de informare în, în Marea Britanie, uh, sunt sigură că vom putea constata mai multe pe teren E una ca cetățean britanic și ca deputat britanic nu pot să particip la această misiune, dar voi fi foarte atentă la experiențele uh, colegilor mei și aș vrea să am punctele de vedere al tuturor părților implicate în uh, Anglia, Wales uh, și opiniile autorităților locale. Și în cazul acestei emisiuni de informare va fi interesant de văzut uh, dacă au existat presiuni sporite asupra serviciilor de protecție a copilului în anii din urmă din cauza reducerilor bugetare. Cred că serviciile sociale pentru copii uh, se confruntă tot mai mult cu restricții bugetare și impactul asupra protecției copiilor trebuie să facă parte din revizuirea care a fost citată. Mulțumim pentru actualizarea informațiilor pe care, de care noi dispuneam în ce privește ultimele cazuri din jurisprudența britanică, trebuie să ne asigurăm și acolo că există un control democratic. Apoi, la nivel european, elementul cheie este, într-adevăr, revizuirea regulamentului Bruxelles 2. Trebuie să ne asigurăm că acest studiu, dar nu doar acesta, ci și misiunile de informare, abordează teme ce depășesc frontierele și că toate aceste noi informații vor fi integrate în revizirea regulamentului Bruxelles 2. E limpede că acest regulament e parte a cadrului juridic în care noi ne mișcăm. Eu una ă, prefer un ghid de bune practici ă, care e redactat limpede și toată lumea să poată vedea care sunt regulile și cum se aplică acestea. Un ultim comentariu. Sunt cazuri, situații foarte dificile, foarte emoționale. Întotdeauna atunci când un copil este smuls din brațele părinților, e o situație de neimaginat și trebuie uh, să existe asigurări că acest lucru se întâmplă pentru binele copilului. Sigur, nu există niciun sistem juridic infailibil, dar trebuie să ne asigurăm că facem tot ce ne stă în putință, în limitele sistemului. Însă eu una aș face un apel. Și o spun în calitate de eurodeputat britanic. Sper că unele din declarațiile făcute aici despre autoritățile locale britanice sper să se dovedească neadevărate cu privire la um, țintirea unei anumite naționalități și așa mai departe. Eu sper că aceste lucruri nu sunt adevărate, iar atunci când misiunea de informare se va deplasa în Marea Britanie, nu o va face cu prejudecăți în ce privește în ce privește pe britanici, ci va analiza obiectiv cum funcționează sistemul și va învăța ce e de făcut. Pentru că, da, Poate că uh, cifrele uh, sunt destul de impresionante, dar există probleme și în alte state membre, iar noi, ca Parlament European, Comisia Parlamentului European, trebuie să învățăm uh, din lecțiile pe care le-au de propus uh, mai multe state membre, unul singur. Um, vreau să salut efortul depus de uh, o seamă de colegi. Acum Um, mă simt uh, mult mai uh, uh, liniștită decât după audierea mm, implicând cazurile acelor familii, a trebuit să mă retrag atât de, de, de emoționată am fost și eu. Iată de ce cred cu atât mai mult că toată lumea trebuie foarte bine reprezentată. Mulțumesc, spune președinte. Uh, după acea uh, ședință extrem de emoționantă, ceea ce am resimțit uh, cu toții. Îi dau acum cuvântul domnului McGuinness. Mulțumesc, doamnă președinte. La rândul meu vreau să mulțumesc pentru acest raport și mulțumesc foarte mult pentru recomandări în special, pentru că ele ne confirmă unele intuiții. Dar acum, având un studiu la dispoziție, avem mai multă direcție, mai multă orientare. Aș menționa că în rolul meu de mediator pentru drepturile copilului din Parlamentul European am de-a face cu cazuri individuale extrem de emoționante, nu doar de părinți, ci și de bunici care consideră că uh, nu sunt, le sunt respectate drepturile atunci când nepoții lor sunt uh, plasați în îngrijirea statului. Uh, eu doresc mai multe informații despre hotărârile judecătoare și poate în răspunsul dumneavoastră ne puteți explica mai bine ce s-a întâmplat în acea judecată pentru a avea multă nuanță în ce privește cifrele, dar și orientarea uh, sistemului social. Pe scurt, domnul președinte, uh, așa cum știți, unii dintre noi s-au deplasat în uh, Marea Britanie pentru o reuniune organizată de ambasada slovacă și am găsit că cei care reprezentau sistemul juridic britanic erau persoane foarte deschise, sensibile la uh, problemele ridicate de uh, cetățeni ai altor state membre care trăiesc în Marea Britanie și aș cita articolul 15, adesea invocat, uh, de asemenea articolul 56 al regulamentului Bruxelles 2 Anumite ambasade din Marea Britanie, cred eu, acum interacționează mai bine cu proprii cetățeni, ajutându-i atunci când sunt în interacțiune cu uh, sistemul social, atunci când anumiți uh, copii au fost luați din familie și dați în grija statului. Eu cred că e just să reamintim și că există diferențe culturale, ceea ce uh, aduc un strat suplimentar de probleme la fel și uh, problemele lingvistice. Sigur că toată lumea are în vedere uh, interesul superior al copilului, dar această noțiune, la rândul ei, nu e suficient de bine definită și poate că uneori e interpretată în mod subiectiv, dar cred că înțelegem cu toți în mod intuitiv ce înseamnă, dar din punct de vedere juridic, ce înseamnă aceasta? Și aici cred că poate uh, interveni o dezbatere. Și mă întreb care sunt opțiunile pentru copiii și familiile în dificultate. Uh, susținere, sprijin pentru familie, cred că e acordată în toate statele membre. Cred că ultimul comentariu e foarte valid. Trebuie privite lucrurile din punctul de vedere al tuturor statelor membre și nu doar al unui singur. Apoi, trebuie să vedem în ce fel familiile nu pot fi ținute la oaltă și nu pot fi ajutate. Și în acest caz, dacă adopția sau îngrijirea de lungă durată e soluția cea mai bună pentru copil. În Irlanda, în țara mea, am avut multe probleme cu adopțiile și acum tratăm consecințele acelor decizii. În trecut chiar am putut identifica adopții forțate și cu siguranță e o zonă extrem de delicată. Ce putem face noi? Comisia PETI a audiat uh, cazurile foarte dificile și dacă un copil a fost dat spre adopție în Marea Britanie, e foarte greu și foarte trist, dar noi nu putem să îl restituim familiei. Uh, eu acum mă confrunt cu uh, un cuplu de bunici, e vorba de doi băieței care le-au fost luați, să nu am puterea să intervin legal în astfel de situații, dar există mai multe niveluri de uh, acțiune. În afară de Comisia PETI, cred că E foarte important să aducem această dezbatere în plenară, să discutăm de, uh, mai în termen mai general, de protecția copiilor în toate statele membre, să vedem ce se întâmplă în sistemele sociale. Există vreo structură comună? Știu că UE nu are competențe, dar ca politicieni din statele noastre membre trebuie să abordăm această temă, trebuie să recunoaștem de asemenea că există state membre care au probleme uh, Uh, specifice tocmai în Marea Britanie. Dar un copil născut în Marea Britanie este cetățean britanic și ca atare va fi preluat de sistemul de îngrijire de acolo. Iar sistemul dă greș și există o mare sensibilitate uh, în ce privește cazuri de copii care s-au aflat într-o situație îngrozitoare, tocmai pentru că nu s-a intervenit la timp. Deci trebuie cumva să avem încredere că sistemul funcționează bine, dar dacă avem preocupări, trebuie să și putem lansa întrebările noastre și neliniștile noastre. Mă bucur că s-a organizat acest grup de lucru și sper să uh, pot conlucra cu acest uh, nou grup de lucru asupra protecției copilului. Am parcurs raportul dumneavoastră și cred că e o, un temei foarte solid pentru munca noastră a tuturor. Sper ca și comisia să preia comentariile pe marginea articolului 15 al regulamentului Bruxelles 2, uh, pentru că atunci uh, când auzim că intervine o problemă cu aplicarea acestuia în Marea Britanie și invocasem de asemenea și articolul 56, aceste lucruri trebuie analizate în detaliu, așa încât lucrurile să fie foarte limpezi. Și rolul ambasadelor noastre nu e de neglijat. Doamnă președinte, rolul dumneavoastră aici, la Comisia Petie, că trebuie să abordați fiecare petiție și vă doresc succes pentru că Într-adevăr, sunt situații în care vin oameni aici și uh, uh, își etalează suferința, însă trebuie să le putem răspunde acelor oameni și trebuie să încercăm să privim spre viitor și chiar dacă nu putem remedia trecutul, să vedem în ce fel, în ce fel putem să îi ajutăm în viitor și să nu mă uităm că trebuie să reprezentăm mereu vocea care nu e în această sală și anume vocea copilului. Mulțumesc! Very in-depth. Vă mulțumesc pentru această analiză foarte aprofundată a situației și nu în ultimul rând pentru că ați subliniat că nu suntem aici să dăm așteptări false nimănui, nu suntem un tribunal, nu suntem judecători, suntem reprezentanți ai cetățenilor europeni și Încercăm să găsim soluții non-judiciare pentru aceste probleme extrem de dificile și de sensibile. Putem să facem acest lucru. Avem multe activități pentru toamnă, împreună cu Comisia Jurii avem o audiere comună în legătură cu revizuirea cadrului Bruxelles 2. Avem vizite comune și uh, Uh, sunt foarte bucuroasă să putem lucra împreună cu dumneavoastră, doamnă McGuinness. Un membru din fiecare grup va face parte din uh, grupul de lucru. Uh, se va alege un președinte și, bineînțeles, sunteți invitate să faceți parte din acest grup. Are cuvântul domnul Marias. Vreau să o felicit pe doamna Claire Fenton Glynn pentru studiul excelent pe care l-a făcut și pentru prezentarea sa. Adoptarea fără acord ține de dreptul familial, teoretic, dacă ne gândim la acest lucru. Ați putea spune, am putea spune că nu are nimic de a face cu Uniunea Europeană sau cu regulile sale de funcționare și că nu are nimic de a face cu pet- Comisia Petiții. Faptul că există un regulament Bruxelles 2 care urmează să fie revizuit ne arată că există un element al legislației comunitare, în special aplicarea deciziilor judecătorești. Cu alte cuvinte, instanța hotărăște cum se recunosc aceste decizii de către statele membre. Din audierile pe care le-am avut și din studiile pe care le-am făcut, se pare însă că există o problemă în Regatul Unit și în Germania în cazul adopțiilor fără acord. Am văzut cazuri, uh, persoane care au venit aici și au vorbit despre Jugendamt, uh, cazuri menționate și în Regatul Unit, și întrebarea este dacă este o problemă internă a acestor două state membre, este ceva care privește pe, doar pe cetățenii germani. Dacă ar fi așa, atunci ar fi o problemă internă. Însă nu este așa, pentru că mulți eh, petiționari au petiții bine fondate în cazuri în care unul sau chiar ambii părinți nu sunt cetățeni ai statului respectiv, deci nu sunt cetățeni ai Regatului Unit sau ai Germaniei sunt cetățeni ai altor state membre. Așadar, apare următoarea întrebare. Dacă tratamentul aplicat de către administrația din Regatul Unit sau Germania, în care se aplică cetățenilor naționali, este echivalent cu cel aplicat străinilor se pare că există bănuieli că se aplică criterii diferite. Există și practici ale serviciilor sociale din Regatul Unit și Germania care discriminează împotriva cetățenilor din alte state membre ale Uniunii. Dacă așa este cazul, atunci, într-adevăr, aici uh, vine vorba de aplicarea legislației comunitare. Este o încălcare a principiului cetățeniei comunitare, pentru că orice cetățean al unui stat membru este cetățean european. Și, în caz de discriminare, intervine legislația europeană. Comisia are competența de a examina orice încălcare a legislației europene și, în acest caz, Comisia trebuie să înceapă proceduri împotriva statului respectiv. După cum am auzit de la o colegă, doi, eh, în cazul a doi cetățeni eh, letoni, copilul a trebuit să eh, ajungă la spital și apare, apărea dubiul dacă ar fi fost tratați la fel dacă ar fi fost scoțieni sau englezi și nu letoni. Așadar, mi se pare că, la prima vedere, există anumite bănuieli și mm, când vom merge în Regatul Unit și în alte state, vom examina dacă există o asemenea discriminare. Ne întrebăm care ar fi motivul pentru o asemenea discriminare. Dar, dacă mă uit, dacă citim acest raport pe care l-ați distribuit, la pagina 22 se spune că există motive pentru uh, discriminare, se spune. Doamna Fenton Quinn spune în raportul său, citesc în engleză, autoritățile locale și guvernul trebuie să crească numărul, este, există presiuni ca autoritățile locale să crească numărul de adopții. Deci există un asemenea trend către același tip, acest tip de adopție și la pagina 23 se vorbește despre anumite stimulente folosite de către autoritățile locale pentru a crește numărul de adopții. Așadar, poate că este o strategie a unui stat membru. Poate că există puncte în plus pentru autoritățile locale sau pentru lucrătorii sociali dacă reușesc să uh, plaseze în adopție mai mulți copii și nu primesc punctele respective dacă adopțiile implică cetățenii altor state membre. Dacă așa se întâmplă, atunci Comisia trebuie să se implice. Am discutat despre Jugendamt și acolo ni s-a spus că nu este treaba Uniunii Europene. Ei bine, este în cazul în care există o discriminare împotriva cetățenilor din alte state membre. Este important să gândim și la copii, pentru că și ei au cetățenia uh, europeană, poate au sub 18 ani, dar sunt protejați de cetățenia euro- europeană. Deci ar fi o competență comunitară. Dacă ne ducem la paginile următoare, 25-26, care menționează anumite state, Letonia, Bulgaria, Slo- Slovacia, se plâng în acest, există plângeri din aceste state. Deci este o temă comunitară, avem competență să intervenim ca la Comisia Petiții, pentru că nu este doar o temă care ține de dreptul familial. Este vorba aici de o practică administrativă care are potențialul de a fi discriminatorie împotriva cetățenilor Uniunii. Este o problemă majoră și mă bucură foarte mult că am înființat un grup de lucru în cadrul comisiei noastre vom merge în Regatul Unit în vizite de studiu și uh, aceste teme vor fi examinate pentru a înțelege de ce există o, un, o asem, un asemenea comportament uh, din partea autorităților britanice și germane. Care este motivul lor și ce au de ascuns? Cum de multe din plângeri se întâmplă să Uh, fie din partea unor cetățeni care nu sunt uh, cetățeni nici ai Regatului Unit, nici ai Germaniei. Am voi reciti acest studiu și uh, sunt sigur că um, voi găsi informații suplimentare. Doamna Martinez este uh, vicepreședinta a Parlamentului European și sunt sigur că poate să aibă un rol major în acest această problemă și cred că și noi la Comisia Petiții putem să avem um, un cuvânt foarte greu de spus pentru că este un subiect extrem de grav. Mulțumesc, Soledad, ai cuvântul. Bun, voi uh, vorbi mai pe scurt pentru că împărtășesc multe dintre marea majoritate a observațiilor colegilor mei. Este o bază foarte bună acest studiu pentru o temă care a devenit extrem de importantă în comisia noastră în acest mandat și care trebuie să ducă la concluzii în urma grupurilor de lucru înființate. După cum s-a spus, sunt implicate mai multe state, însă în mod diferit și uh, trebuie să vedem de ce. Poate că este o diferență a interpretării interesului copilului, nu știu dacă este ceva care ține de discriminare, că sunt uh, țintite anumite naționalități, însă interpretarea mea care poate diferi este că uh, interesul minorului nu este privit în acest fel, în, în același fel în toate statele membre ar fi foarte important să analizăm ce politici sociale și de susținere pentru copii există în aceste state, în diversele state, pentru că deseori uh, această politică de socială și de susținere a familiei uh, are un rol uh, foarte important în ceea ce privește interpretarea interesului minorului. Uh, acest lucru trebuie să fie abordat din punctul de vedere al experților în psihologie și trebuie să ținem cont și de aceste avize. În definitiv, mi se pare un studiu extrem de important ca baza a lucrărilor noastre și trebuie să um, continuăm să acționăm pentru că există aici uh, suficient uh, material de lucru, suficiente probe. Eu cred că uh, cu cât mai mare vizibilitatea, vizibilitatea pentru copii, cu atât mai bine. Thank you very much. Vă mulțumesc, Peter. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, mulțumesc și eu, doamnei Fenton Green, pentru prezentarea sa în Comisia Petiții. Deseori tratăm teme extrem de complexe unde uneori trebuie să fii jurist ca să înțelegi tema. Uneori este dificil să înțelegem sistemul. Antevorbitorii mei au spus deja că nu trebuie să ne dăm înapoi de la a discuta drepturile copiilor. Avem și o întrebare cu solicitare și am putut uh, discuta o întrebare cu solicitare de răspuns oral uh, recent. Câteva cuvinte în legătură cu acest studiu. Bineînțeles că adopta, adopția fără acord nu este un lucru care să poate să fie remediat peste noapte. Chiar și studiul spune că motivul principal pentru adopție este abuzul sau neglijarea. Neglijarea este un proces continuu pot să aibă loc crize în viața de familie, lucrurile pot să se îmbunătățească, dacă, însă dacă copiii au fost luați de la părinți și circumstanțele lor uh, și a avut loc o adopție fără acord, acest lucru nu poate să fie uh, întors înapoi. Uneori părinții dispar și nu se poate cere acordul lor. Bineînțeles, există diverse cazuri. Însă, în orice caz, această adopție fără acord mi se pare un lucru destul de periculos și neplăcut. Există și cazul bunicilor. Un, în anumite cazuri, mama se recăsătorește și copilul este dat în adopție. Dar tatăl biologic nici măcar nu este informat. Își pierde drepturile în momentul în care se desparte de mama biologică și după aceea își pierde drepturile încă o dată. Uneori bunicii sunt sănătoși și însă nu sunt incluși în proces. Ceea ce mă îngrijorează pe mine este că drepturile copilului nu sunt luate în considerare. Știu că este vorba de minori, că mulți sunt uh, între vârsta de 1 și 4 ani, deci sunt copii mici, însă uh, copiii cresc și devin, au, au, ajung să aibă o personalitate juridică, însă părerea lor nu este niciodată solicitată. După aceea ajung la concluzia că Trebuie să ne luptăm împreună în Europa pentru a ne asigura că adopția fără consimțământul parental rămâne un caz excepțional. În vizita de informare în, din Regatul Unit, trebuie să participe și participanți și membrii ai Parlamentului Britanic. Bineînțeles că ne dorim ca să ne însoțească politicienii locali. Este o problemă enormă la care este dificil să găsim o, o soluție și oricare ar fi motivul pentru aceste adopții ă, trebuie să, ca lucrurile să fie armonizate. Ceva definit ca neglije, neglijarea copilului în sud poate să nu fie considerat la fel în nord. Sunt cu totul de acord că trebuie să avem mai multă comunicare cu statele membre și trebuie să ne asigurăm că alte state membre trebuie să se implice. Multe din uh, probleme survin din faptul că um, cineva nu înțelege legislația dintr-un alt stat membru. Fiecare consideră că sistemul trebuie să fie similar cu cel din statul din care provine. Însă nu se întâmplă întotdeauna așa. Aceasta este bogăția Uniunii Europene și trebuie să găsim compromisuri între noi. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Schitera și încheiem intervențiile pe acest punct, după care Uh, trecem la raportul de la masa rotundă în legătură cu drepturile copilului. Doamna Zdanoca dorește și ea să intervină. Și cu dumneavoastră ei se încheie lista de uh, intervenții. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest studiu și pentru prezentarea lui și vă mulțumesc pentru concluziile în legătură cu necesitatea consultărilor transfrontaliere și schimbului de informații. care țin de un stat membru. Într-adevăr, această problemă a adopției uh, fără acord este o problemă complexă. Pe de o parte, fără îndoială, autoritățile și guvernele pot să comită greșeli, însă, în, pe de altă parte, mulți părinți nu spun adevărul, mulți părinți nu doresc să recunoască că au fost neglijenți. Întotdeauna invocă alte motive, alte lucruri care ar fi putut duce la această situație. Din acest motiv, cred că trebuie să uh, deținem toate informațiile posibile. Trebuie să cunoaștem toate tra- tradițiile unui stat, legislația lui, pentru că astfel am evita multe conflicte. Aceasta este și observația pe care o făcea doamna McGuinness în legătură cu cooperarea între instituții eh, chiar în interiorul unui stat membru. Aș dori să vă reamintesc un lucru, că această cooperare se face prin centrele de ajutorare pentru părinți care uneori funcționează cu ajutorul ambasadelor. În cazul Regatului Unit, ambasada Poloniei de la Londra funcționează în acest uh, fel, uh, se implică în rezolvarea conflictelor care duc la adopții, uh, conflicte între părinți și autoritățile sociale, serviciile sociale din Regatul Unit, pentru că ambasadele au mai multe informații, mai mult mai multe posibilități logistice și juridice care uh, pot să fie puse la dispoziția părinților. Așadar, cred că trebuie să implicăm toate instituțiile, toate posibilitățile trebuie să fie folosite pentru a trece peste barierele care apar în calea mm, înțelegerii cu claritatea situației. De aceea, cooperarea între autoritățile dintre statele membre trebuie să fie consolidată, trebuie să existe un schimb de informații. Ehm, dacă există probleme legate de un copil. Doamna Zdanoca. O remarcă suplimentară în urma acestor discuții. Și în acest studiu pe care l-am primit și mulțumesc uh, foarte mult doamnei Fenton Green. Uh, uh, vă referiți la legislația Bruxelles 2 în ceea ce privește protecția copilului, însă noi, la în, Uniunea, în Uniunea Europeană, avem dreptul de bază al liberei circulații a persoanelor și a lucrătorilor. Imaginați-vă că o familie din Estonia, Letonia sau din altă parte din estul Europei, după cum se menționează și în studiu și vă mulțumesc că menționați uh, exemple concrete din Parlamentul Britanic la pagina 25, un caz recent uh, și vă mulțumesc că ați uh, reacționat atât de rapid. Acest drept se încalcă în aceste cazuri și mă întreb de ce comisia nu folosește aceste cazuri. Pentru că dacă părinții vin la lucru într-un alt stat și apar probleme cu un copil, bineînțeles că este o încălcare al dreptului lor de liberă circulație ca lucrători. Vă mulțumesc. Doamna Fenton Glynn, ați ascultat uh, intervențiile membrilor. Vă dau cuvântul pe scurt, poate pentru a reacționa la câteva dintre întrebările care vi s-au pus. Uh, două minute, vă rog. Okay, there are a lot of questions. Întrebările au fost numeroase, drept pentru care nu cred că voi reuși să răspund tuturor doar în două minute, dar voi încerca să acopăr mare majoritate. Înainte de toate, trebuie subliniat uh, motivul pentru care există un sistem de adopții fără consimțământ în toate statele membre. Ei bine, acest motiv este interesul superior al copilului, pentru că pot exista uh, diferite circumstanțe care să uh, impună retragerea copilului din familie. Gândiți-vă la abuz sexual, emoțional, fizic și așa mai departe. Este important de asemenea să se ia în considerare faptul că uh, poate că toate serviciile sociale abuză de propria lor autoritate. În Regatul Unit, uh, un copil poate fi um, scos din propria sa familie și fără acordul instanței atunci când uh, această scoatere din familie se întinde pe mai mult de 72 de ore, trebuie să existe un consimțământ din partea instanței. Deci, încă o dată, trebuie să se asigure mm, acest echilibru. S-a vorbit despre faptul că părinții se pot schimba și că pot îndrepta situația. Ei bine, încă o dată, ideea este uh, în interesul superior al copilului că acesta trebuie să dispună de un mediu sigur pe termen lung. Uh, încă o dată, în cadrul copiilor instituționalizați, uh, problemele sunt grave în ceea ce privește abandonul școlar, condamnările penale, utilizarea de substanțe ilicite. Ideea este să vedem pentru cât timp putem lăsa copiii și părinții să rectifice situația înainte de a hotărâ că minorul ar trebui încredințat altei familii. În ceea ce privește măsurile întreprinse de statele membre, în statele membre s-au făcut studii ale lucrătorilor sociali și uh, se relevă faptul că din cauza măsurilor de austeritate au crescut și problemele. Uh, clar, sistemul de protecție al copilului și uh, serviciile sociale nu pot, nu-și pot face treaba dacă nu despun de mijloacele financiare, tehnice și uh, juridice necesare. Vă mulțumesc pentru atenție și eu vă mulțumesc. Doriți să completați? Da, aș dori câteva informații suplimentare, dar poate o pot face în bilateral. Da, ar fi minunat, spune doamna președinte, pentru că tare mi-e teamă că intrăm în criză de timp, trebuie să ne mișcăm puțin mai repede. Încă o dată, doamnă Fenton Glyn, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și pentru Uh, această prezentare. În următoarele zile vom digera cu toții raportul dumneavoastră și, dacă va fi nevoie, secretariatul vă va adresa întrebări. Mulțumesc. Haideți să trecem acum la punctul 16, raport în urma mesei rotunde privind drepturile copilului, organizată de Ambasada Slovaciei din Londra. Uh, raport uh, prezentat de către Mary McGuinness, mediator al Parlamentului pentru drepturile copilului. Mai mulți europarlamentari au fost prezenți la această masă rotundă care a avut loc în data de 17 mai. Și cred că mai mulți membri ar dori să ia cuvântul astăzi, dar încă o dată vă rog mult, fiți cât mai subcinți cu putință. Doamnă McGuinness, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, vă promit că o să fiu succintă, da, această masă rotundă a fost una excelentă și țin să mulțumesc ambasadei Slovaciei și uh, Centrul Internațional pentru Protecția tinerilor, Copiilor și Tinerilor. S-au subliniat multe din uh, chestiunile evocate de colegii din Comisia PETI și anume faptul că statele membre se comportă diferit de cele mai multe ori cu uh, cetățenii altor state. Toți experții juridici, în primul rând, de fapt, trebuie spus că această masă liber, uh, rotundă a fost uh, prezidată de Matthew Thorpe. Sir James Manday a făcut o prezentare îndelungată și foarte bună a situației din uh, Regatul Unit, mai ales în ceea ce privește interesul superior al copilului, principiu care rămâne valabil de-a lungul întregii veci. Însă și serviciile sociale trebuie să informeze în timp util uh, uh, tocmai pentru a asigura protecția cetățenilor altor state membre. Într-adevăr, aici uh, mai sunt multe de făcut și în ceea ce privește aplicarea uh, articolului 15 din, Bruxelles, din regulamentul Bruxelles 2 trebuie îmbunătățită. Cred că am putea um, ajuta împreună cu Comisia la uh, desteledirea acestei chestiuni. Doamna Jill Black a vorbit uh, și dumneai despre articolul 15 și despre cum pot fi acoperite cazurile individuale, pentru că da, cazurile pot fi transferate, dar să ne gândim și care ar putea fi consecințele acestor transferuri către alte jurisdicții. Acest articol trebuie simplificat, este clar. Uh, am um, vorbit uh, despre petițiile din acest domeniu pe care le-am avut până acum și despre experiența mea ca mediator pe drepturile copilului. Trebuie spus că există clar o dorință de angajament uh, mai serios și pentru cei, acei cetățeni care se mută în Regatul Unit sau în alte state membre, mm, cred că lucrurile vor avansa. Da, sistemele judiciare sunt diferite, acest lucru este evident, dar cred că putem face multe pentru a crea o adevărată rețea și care să garanteze o mai bună înțelegere între statele membre. Există o voință în acest sens și cred că noi am putea fi catalizatorul acestei schimbări. Mm, dacă colegii au întrebări, aș fi încântată să le auz sau comentarii. Mulțumesc. Dorește cineva să mai ia cuvântul? Doamna Pitera. Vă mulțumesc. Da, și eu am participat la această masă rotundă din luna mai și trebuie spun, să spun că a fost o dezbatere extrem de rodnică și mi-a făcut o mare plăcere să particip. Vreau să um, adaug că uh, transformările care au loc acum sunt în domeniul protecției copilului sunt foarte rapide și uh, realmente vizibile. În ianuarie 2004 uh, s-a dat un verdict care a rămas, care a ca o piatră de hotar, aș putea spune. Și, a, și de atunci pregătirea serviciilor sociale și a ambasadelor uh, țărilor afectate uh, implicate uh, sunt ținute la curent cu procedurile în curs. Există și informații în privința posibilei, posibilei prezențe a lucrătorilor sociali în uh, sala de judecată. Pe vremuri, dacă exista o cauză pe rol, părinții nu aveau voie să discute cu presa britanică despre cauza respectivă, despre uh, procedurile judiciare și așa mai departe. Astăzi însă sistemul uh, s-a mai deschis în țara mea de origine, în Polanda, există mulți uh, uh, oameni care se întorc din Regatul Unit și Irlanda și care își uh, prezintă acum uh, uh, cazul în fața presei polone, dar știm că acum se poate face și în fața presei britanice. Încă o dată, această masă rotundă a fost una foarte bună, foarte rodnică și cred că este un exemplu clar de bună cooperare între diferitele servicii diplomatice ale țărilor europene. Cred că astfel de întâlniri pot fi utile dacă nu sunt încărcate de emoții negative și dacă lumea dă cu adevărat uh, semnale de deschidere. Peter Iar Mulțumesc. Aș vrea și eu să aduc o mică informație suplimentară și eu am avut uh, bucuria de a putea participa la această masă rotundă. Din punct de vedere politic, cred că lucrurile stau așa. În Comisia PETI ne-am dat seama că a venit momentul să acționăm. De dezbătut am dezbătut destul și am resimțit foarte clar că unele state membre sunt dispuse la această conlucrare. Într-adevăr, fiecare, sistem, fiecare țară are propriul sistem, fiecare țară consideră că propriul ei sistem este cel mai bun și minunat, dar în Anglia am resimțit pentru prima oară că este nevoie de dialog și că trebuie să ne angajăm pe această cale și am fost frapat de această atmosferă de deschidere și cred că este o oportunitate politică de a deschide discuții, pentru că, într-adevăr, statele membre au realmente impresia că se pot implica. Țin încă o dată să vă mulțumesc pentru invitația adresată, în privința care eram destul de sceptic inițial, dar iată că mi s-a dovedit că m-am înșelat. Vă mulțumesc tuturor celor care au participat la această masă rotundă de la Londra. Uh, noi, toți cei care am participat la acea masă rotundă, uh, considerăm că a fost una de mare succes și dorim să fim, să fim ținuți la curent în continuare. Încă o dată mulțumesc tuturor celor care au comentat. Până acum trecem la următorul punct avizul referitor la situația din Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către Uniunea Europeană. În rezoluția din 17 decembrie 2014, Parlamentul European a cerut uh, Comisiei Libe să evalueze politicile actuale în domeniul migrației și până la finele acestui an să creeze un raport de inițiativă strategic. Scopul acestui raport este de a evalua din toate punctele de vedere Uh, chestiunile legate de azil și migrație, inclusiv chestiuni precum protecția națională, controlul la frontiere, responsabilitatea comună, finanțare și, de asemenea, să ofere un set de recomandări. Sunt doi coraptori, Cecil Klenge de la SND și Roberto Mezzola de la PPE. Eu sunt raportor din umbră pentru ALDE. Deci uh, țin foarte mult la acest subiect. Din partea comisiei noastre, doamna Marlena Miț este cea care va redacta avizul și îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, această chestiune este una de cea mai mare însemnătate și, din păcate, foarte fierbinte la ordinea zilei. În redactarea avizului am fost uh, limitată oarecum și n-am putut să uh, includ o serie de informații pe care, și de idei pe care mi le-aș fi dorit în acest raport, precum ar fi să subliniez numărul ridicat al copiilor care uh, traversează Mediterana, mandatul Frontex și al operațiunii Triton, Având în vedere că n-am putut intra pe ușă, o să intru pe geam, de pentru care voi înainta amendamente tocmai pentru aceste chestiuni. Fiind membru al Comisiei PETI, mă interesa foarte mult ca numărul, mă interesa numărul petițiilor înaintate de cetățeni pe aceste chestiuni legate de azil și migrație. Eu m-am axat pe patru puncte principale. Petiționarii și-au exprimat uh, uh, șocul și groaza în fața tragediei care se întâmplă în Mediterana. Și dată fiind scala tragediilor trage uh, recente și care nu fac decât să se îndesească și nu, victimele lor nu fac decât să crească, iar instituțiile Europa trebuie să înceapă să se implice activ să ofere un leadership real în uh, domeniul uh, migrației și azilului. În al doilea rând, mă concentrez pe lacunele în ceea ce privește punerea în aplicare a achiului în domeniul azilului și migrației și al drepturilor fundamentale. Proiectul de aviz recomandă ca acțiunile europene să fie uh, regulate și monitorizate aceste politici trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor omului și pe demnitate, respectând deci valorile pe care s-a clădit Uniunea Europeană. De asemenea, recomand ca statele membre să adopte politici și practici similare uh, în care să se respecte întru totul drepturile omului și demnitatea umană trebuie să se îmbunătățească aplicarea principiilor uh, de bază pentru politicile de integrale ale azilanților și imigranților. Eficacitatea și echitabilitatea sistemului actual trebuie îmbunătățită. Soluțiile nu sunt durabile, soluțiile actuale nu sunt uh, durabile și nici eficiente și uh, plasează o povară disproporționată pe umerii anumitor state membre, mai ales celor de la periferia Uniunii Europene. Și acest lucru trebuie îndreptat uh, fără întârziere. Apoi, lipsa unei politici europene reale la, în ceea ce privește migrația. Noi salutăm Uh, adoptarea strategiei europene pentru migrație, dar acum uh, trebuie să ne îndreptăm către o împărțire echitabilă a responsabilităților, însă aici apar tot felul de obstacole care mm, mm, împiedică acest proces. Încă o dată, acest proces trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor omului și demnitatea umană, valori pe care se clădește Uniunea Europeană. Trebuie să privim către viitor, trebuie să fim pregătiți și să planificăm și trebuie să fim mai bine pregătiți pentru migrația din viitor. Deocamdată se strâng foarte multe informații din partea ONG-urilor, autorităților naționale și așa mai departe, însă există un, uh, o modalitate de a împărtăși aceste informații. Noi cerem crearea unei unui, mecan, unui mecanism de gestionare a datelor la nivel european pentru a face rapoarte, pentru a coordona schimbul de date, pentru a consolida planurile de consecvență și uh, planurile de intervenție. Astfel vor putea fi folosite uh, toate informațiile pentru a creiona următoarele planuri. În fine, mă grăbesc pentru că știu că suntem în criză de timp. În fine, deci, trebuie să realizăm că această problemă nu o să dispară. Și trebuie să găsim, deci, o soluție pe termen lung. Trebuie să vedem care sunt rutele migratorii, trebuie să ne asigurăm că progresul și punerea în aplicare a acordurilor este Uh, sunt respectate și apoi trebuie să vedem care sunt motivele acestui exod către Uniunea Europeană. Fără o combinație între instrumentele europene și cooperarea europeană, nu vom reuși să găsim o soluție pe termen lung la această chestiune a migrației. Aștept cu mare nerăbdare un dialog constructiv și sunt de altfel cu, convinsă că vom reuși să obținem un raport foarte bun. Vă mulțumesc. The shadows would like to... O să întreb acum dacă și raportorii din umbră doresc să ia cuvântul. Domnul Marion din partea PP. Of course, uh, <clears throat> the topic is actually quite painful. Sigur că subiectul e unul ce aduce suferință anumitor state membre în cauza presiunii disproporționate ce vine din partea migrației. Cred că textul propus de doamna Miții este echilibrat și eu unul am doar trei amendamente substanțiale. unul uh, aud că a fost deja inclus, e vorba de o referire la sistemul Dublin. Orientându-mă după text, aș dori doar să adaug unele clarificări și aș insista ca acestea să fie parte a, uh, gândirii și a reevaluării problemei mereu și mereu. Cum numim țările? țări uh, de la frontieră, țări externe. Eu cred că trebuie să găsim o soluție așa încât să fim convingători. Uh, firește, majoritatea crizelor s au petrecut în Mediterană, dar nu doar granița maritimă e sub presiune, ci și granițele terestre. Poate că ce spun nu e foarte popular și poate că unii încă nu-și dau seama, dar Există foarte mari presiuni și la frontiera dintre Bulgaria și Turcia, frontieră terestră. Ca deputat bulgar, constat această presiune de ani de zile. Trebuie să găsim o formulă care să exprime și acest tip de problemă. Vorbim de granițele externe, numerând țările, sau uh, Trebuie să ne referim la granițe maritime și terestre, să fim foarte limpezi. Există și o frontieră terestră care va fi unul din punctele vulnerabile, pur și simplu pentru că Turcia nu urmează acordul de um, readmisie. Și ajung astfel la a doua mea propunere, insist asupra ei, pentru că are de-a face cu viitorul doresc să subliniez că punerea în aplicare a acordurilor de readmisie trebuie să fie accentuată pentru țările candidate pe parcursul negocierilor de aderare. Încă o dată mă refer la frontiera Bulgaria-Turcia, dar în viitor acest aspect trebuie să devină cât mai important Uh, vis-a-vis -vis de țări candidate. Ele trebuie să adopte acordul de readmisie. Aceste lucruri sunt importante din perspectiva viitorului și important care să figureze în text. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Din partea ECR, raportor din umbră, este domnul Maria. Să rog! Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că acest aviz conține multe elemente importante și în ce mă privește m-aș opri la două aspecte legate de presiunile considerabile suportate de țările de la frontierele externe. Mă gândesc în special la Grecia, Italia, eh, dar cu precădere la Grecia. Nu e pentru că, așa cum a spus și colegul din Bulgaria, nu e vorba doar de frontierele maritime, ci și de cele terestre, iar presiunea migratorie e enormă în Grecia Uh, există imigranți clandestini de ani și ani de zile. Adăugați la asta mii și mii de refugiați care sosesc zi de zi în Grecia, în special în insulele din Marea Ege. Presiunea cea mai mare e acolo, e în insule. Și nu la frontiera terestră, adică pe fluviul Ebru din nord. Gândiți-vă la jumătatea de milion de șomeri din Grecia și presiunea pe care acești uh, imigranți o aduc în Grecia, în special dumă, ținând seama de măsurile foarte dure pe care summitul european a decis chiar ieri pentru Grecia. Țara mea e în fața imposibilității de a face față presiunii acestor imigranți. Resursele pe care le oferă Uniunea Europeană nu sunt decât firimituri față de uh, neputința țării mele de a primi aceste milioane de, mii, scuze, de migranți care bat la ușa noastră. Să nu uităm că Turcia nu își joacă rol, uh, în ce privește uh, convențiile de readmisie. Uh, Și un articol din ziarul Turk Huriet vorbea ieri de uh, nenumărații uh, intermediari care uh, aduc migranții din Turcia către Grecia pe calea mării. Grecia a devenit practic un loc în care imigranții sunt blocați, prinși în capcana, uh, ținând seama de șomaj și de susținerea acestor imigranți, uh, e absolut necesar ca printr-un sistem de cote uh, imigranții să fie distribuiți peste tot în, în UE să nu uităm că e vorba și de imigranți clandestini, nu doar de refugiați. Situația este extrem de dificilă, e de-a dreptul explozivă în Grecia. Iar acest raport, sigur, tratează o seamă de chestiuni spinoase, iar cele pe care eu le-am uh, subliniat merită interesul și analiza tuturor. Salut prezentarea colegei noastre miții. Acum, doamna Evi, din partea FDD, ca raportor din umbră. Mulțumesc. Aș dori și eu să salut efortul colegei noastre. Suntem de acord cu cele spuse, doar câteva detalii. Ne aflăm într-o situație absurdă. Intermediarii care organizează traversarea Mediteranei pentru imigranți, practic, nu fac decât să umple un vid juridic, un vid de reglementare. Ceea ce noi propunem în mișcarea 5 stele sunt căile legale de acces în Uniunea Europeană pentru a tăia din rădăcină acest rău uh, traversarea ilegală a Mediteranei cu victimele uh, despre care uh, știm uh, număratele victime care, uh, iată, au fost înghițite de mare la câțiva pași de Europa. Situația e insuportabilă și nu poate să dureze. Iată de ce una din soluțiile pe care mișcarea cinstele o propune e de a stabili niște căi legale de acces în Europa cu centre pentru a efectua un triaj, un screening al dosarelor așa încât imigranții să fie distribuiți între țările limitrofe, așa încât uh, să primim susținere uh, în grava situație actuală. Și o altă chestiune asupra care aș dori să atrag atenția, ca deputat italian, trebuie să controlăm, trebuie să verificăm care sunt fondurile uh, pe care Uniunea Europeană le uh, atribuie gestionării acestor situații de urgență. Din păcate, prea adesea uh, banii sunt utilizați în manieră incorrectă. Până la urmă, fondurile nu ajung la destinație, intervine corupția și situația devine complet opacă. sunt, se întâmplă lucruri pe care nici măcar nu ni le putem imagina. Iar urgenței uh, îi se adaugă un alt aspect, iată, halucinant, și anume exploatarea imigranților. Există persoane care practic se îmbogățesc pe spinarea vieților imigranți. auzim uh, că se câștigă mai bine din traficul de imigranți decât din traficul de droguri. Iată declarații uh, al unora implicați în scandalul gestionării centrelor de primire. E ceva ce, în mod evident, nu poate continua, e de negândit veți spune, poate e o dimensiune locală, dar e adevărat, fondurile utilizate sunt fonduri europene ale contribuabililor europeni, deci e limpede că e nevoie de mai mult control, inclusiv al fluxurilor financiare care uh, serve sau ar trebui să servească la gestiunea situațiilor de urgență. Și, firește, regulamentul de la Dublin trebuie repus în chestiune. E de neconceput ca uh, prima țară de primire să fie cea care oferă toate soluțiile și se ocupe de uh, absolut tot ce intră uh, la frontierele sale. Președinta, în numele verzilor, doamna Valero. Tack så mycket, fru ordförande. Eh, det är jättesvårt att få in så mycket. Mulțumesc. e dificil de inclus într-un text atât de scurt uh, atât de multe lucruri importante. Însă eu cred uh, că treaba e excelent uh, făcută. nu putem vorbi doar de Mediterana dacă e să avem o abordare generală a migrației. E o parte doar a problemei și noi trebuie să avem o abordare generală a fenomenului migrației. Problema e mult mai mare, din păcate, decât doar Mediterana. Și acest lucru trebuie să figureze undeva în uh, text. În ce privește mecanismele de realocare, poate fi o idee bună să ținem seama de opțiunea refugiatului, poate. Dacă trebuie sau dorește să se mute dintr-o țară în alta, poate că în într-un anumit stat membru are cunoștințe, prieteni sau familie și ar fi mai ușor să se deplaseze într-acolo. Deci trebuie văzute care sunt și opțiunile indivizilor. Apoi, la punctul 9, la fel ca și uh, colega de la FDD, E bine să înțelegem și motivele din spatele fenomenului. Nu e doar sărăcia, ci și lipsa căilor legale de a intra în UE. Și realmente trebuie să includem această idee a căilor, modalităților legale de a intra în Uniunea Europeană, fie că e vorba de Mediterana sau orice altă frontieră, pentru că, în mod evident, uh, oamenii vor continua să vină încoace și vor continua să moară pe drum și nu vorbim doar de solicitanții de azil, ci și mulți alții care vin doar să muncească și nu-și doresc, nu doresc să ceară azil. Există mulți migranți economici. Deci, iată, eu cred că avem nevoie de o viziune de ansamblu asupra migrației și aș, să introduc un amendament în acest sens. Acum, Doamna Albiol are cuvântul în numele Guar. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc, bineînțeles, doamnei Miții, care a redactat acest uh, raport. În al doilea rând, am primit multe petiții din partea cetățenilor europeni preocupați de decesele din Mediterană, de politicile de azil, de, de, de respectarea drepturilor omului Cred că avizul comisiei noastre trebuie să fie critic în legătură cu politicile de migrare uh, ale mm, Comisiei Europene și ale statelor membre. Trebuie să fie un, uh, o condamnare a acestei Europe care ridică ziduri, închide frontierele, care practică uh, mm, o atitudine rasistă în multe state membre, care mm, încalcă uh, convențiile internaționale cu privire la azil și uh, îi abandonează pe acești imigranți în mijlocul desert, deșertului. Înțeleg că la comisia noastră trebuie să fim vocea celor persoane care cer ca Europa să își asume responsabilitatea în cazul decesului, deceselor în Mediterană. Trebuie să fim și obiectivi, pe de o parte să uh, Eh, vedem că politicile noastre eh, care au promovat războaie în statele acestor oameni, eh, că noi am vândut arme acestor state, politici care sunt responsabile pentru valul de imigranți care se îndreaptă acum către noi. Trebuie să apară acest lucru cumva. Trebuie să ne asumăm responsabilitate și pentru politicile noastre de închidere a unor frontiere acestor migranți nu le mai rămâne nicio alternativă decât să își riște viața în largul mării. Noi, în Europa, avem cetățeni și cetă, cetățeni solidari, mult mai solidari decât guvernele noastre uh, din statele membre. Așadar, cred că trebuie să dăm ascultare vocii societății civile. În al doilea rând, dacă că nimeni nu trebuie să își riște viața în Mediterană. Din acest uh, motiv, cred că trebuie să susținem modalități legale de intrare în Europa, de solicitare de protecție internațională prin ambasade și să extindem sistemul de azil. Suntem critici cu propunerea uh, Comisiei Europene pentru că aceasta implică Frontex, o militarizare a răspunsului uh, Uh, consolidarea frontierelor. Noi considerăm că nu aceasta este calea. Nu se poate continua cu discursul de protecție și de apărare a frontierelor, pentru că nu, e, nu este vorba aici de un inamic, de un dușman. Nu putem să continuăm să vorbim despre apărarea frontierelor. Pe de altă parte, mi se pare foarte trist că anumite intervenții par să fie mai preocupate de presiunile pentru statele respective pe care o impun refugiații decât pentru viața și bunăstarea refugiaților. Grupul meu va face mm, va depune amendamente în acest sens în care să apară preocupările cetățenilor uh, cetățenilor noștri și sunt uh, sigură că vom reuși să ajungem la un rezultat satisfăcător pentru toată lumea. Believe it or not. Mulțumesc. Credeți sau nu, sunt raportor din umbră din partea ALDE, tot pe acest aviz și întâi de toate vreau să o felicit pe raportarea noastră, doamna Miții, și cred că acest aviz va fi folositor pentru a închide mandatul pe care plenarea l-a dat Comisiei Libe pe această temă strategică și să avem abordarea holistică pe care ne dorim. Contribuția Comisiei PETI la acest uh, raport, mare raport liber, e rolul pe care trebuie să-l jucăm. Am primit uh, numeroase petiții din partea cetățenilor europeni și se referă la multe din uh, temele ce țin de tragediile din Mediterană, Majoritatea evocă șocul acestor decese și uh, eșecul Uniunii Europene în a aborda această problemă într-o manieră europeană. E vorba de a împărtăși responsabilitatea și de a acționa ca o Uniune Europeană unitară, indiferent de tipul frontierelor, frontiere maritime sau terestre. Aștept cu interes să ne continuăm efortul împreună și nu vă voi mai reține atenția Uh, mai mult de atât. Acum, domnul Acar a cerut cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, totul e bine și frumos, dar uh, nu analizează aspectele de fond. Anarhie e și la cale și uh, Eh, avem o criză și în Marea Britanie. Peste 300.000 de eh, migranți intră în Marea Britanie și intervine presiune la nivelul școlilor primare, al sistemului de sănătate. În practic, eh, asistăm la calamitățile pe care le-a adus politica externă în ultimii 10-15 ani. Acum, Uh, asistăm la tot mai multe state în eșec și uh, contraefectul se resimte la noi acasă. Dar, repet, nu se abordează temele esențiale, temele fundamentale, libertatea de circulație, Mm, sistemul Schengen le permite, permite oricui să traverseze întreaga Uniune Europeană și ajung până la cale, um, se cațără pe trenul Eurostar și încearcă să ajungă în Marea Britanie. Haideți să învățăm ceva de la Australia în felul în care abordăm uh, navele cu migranți. Ei au respins aceste embarcațiuni, au arătat zero toleranță și poate că în loc de a încerca un plan măreț la nivel întregii Uniunii Europene, poate că ar fi mai bine să punem piciorul în prag și să spunem e de ajuns. Libertatea de circulație nu e chiar pentru toată lumea și să returnăm embarcațiunile. În Marea Britanie, în ultimii ani, se dezbate intens uh, fenomenul uh, migrației, când în sfârșit această temă a fost uh, acceptată spre dezbatere mm, unul din factorii de atracție în Marea Britanie este sistemul social. După doar trei luni și cu un câștig de doar 150 de uh, lire câștig săptămânal, ei au drepturi uh, sociale și cu atât mai mult cu cât uh, au copii, primesc o serie întreagă, cel puțin 4-5 tipuri de alocații, toate depășind 100 de lire, um, pentru diversele aspecte ce țin de compoziția familială. Și asta numai și numai pentru un venit de 156 de lire um, venit pe baza muncii, în timp ce 1200 de lire provin din alocații. Vă dați seama că presiunea asupra bugetului britanic este foarte mare. ar trebui să spunem că e obligatoriu măcar să trăiești și să lucrezi în Marea Britanie pentru 5 ani ca să uh, beneficiezi de astfel de alocații. Am auzit uh, diverse uh, uh, declarații din partea lui Cameron și uh, a conservatorilor, însă nu am văzut nici o măsură în ce privește libertatea de circulație. Nu vedem nicio șansă ca uh, Marea Britanie să-și protejeze frontierele și eu nu prea văd cum Marea Britanie poate să rămână în Uniunea Europeană în astfel de condiții. Uh, libertatea în Marea Britanie este o temă internă în țara dumneavoastră și nu există nicio petiție pe această temă ca tare. Uh, doamna Miții face o treabă excelentă în uh, redactarea textului și asta pe baza petițiilor pe care noi în Comisia Petii le-am primit în alte comisii, migrația e abordată din alte unghiuri de vedere, dar aici, în comisia noastră, abordăm tema doar din perspectiva uh, petițiilor primite. Calendarul ce le stă în față, termenul de depunere amendamentelor, 22 iulie la prânz. Vot în comisie pe 17 septembrie și vot la Comisia Libe 16 noiembrie cel mai târziu. S-ar putea să se întâmple și mai devreme. Cam asta e. Cred că trebuie să încheiem punctul de pe ordine de zi. Doamna Albioli, ați uh, vorbit deja, chiar e necesar, suntem foarte, foarte în urmă. Foarte pe scurt. Da. Eu uh, mi-am dorit ca doamna Minții să nu re- rețină niciuna dintre intervențiile reprezentantului UKIP nu se poate vorbi despre intoleranță, despre toleranță zero pentru persoane care suferă de foame, toleranță zero pentru copii care suferă. Cred că trebuie să avem zero toleranță față, față de acest tip de discurs xenofob. Vă mulțumesc. Am încheiat acest punct. Trecem la punctul 18, petiția 1590-2012 Uh, în legătură cu discriminarea cetățenilor europeni în Malta în ceea ce privește telefonia, televiziunea și internetul. Petiționarul nu este prezent, de aceea dau cuvântul comisiei doamna Lavagi. Vă mulțumesc foarte mult. În acest caz pe care îl tratăm a început în 2012. Am primit o plângere din partea petiționarului. Pe baza acestei plângeri am deschis un UE Pilot și am pus o întrebare statului membru. Ca urmare a răspunsului primit din, stat, din partea statului membru, am contactat și furnizorii de servicii în legătură cu care existau probleme, și anume Go și Melita. Am stabilit că părțile au solicitat uh, o garanție, practica de a solicita o garanție era făcută pentru a verifica bonitatea clienților care nu uh, posedă un document de identitate maltez. Pe baza directivei serviciilor și în special articolul 20.2, am considerat pe baza acestor uh, cadrul, pe baza acestui cadru juridic că solicitarea unei garanții înainte de încheierea, încheierea unui contract nu se justifică pe baza faptului că posesarea unui document de identitate maltez nu este singura modalitate de a verifica bonitatea clientului și dat fiind că niciun rezident maltez nu poate să solicite un asemenea document. Condițiile contractului stipulează că odată ce persoana și-a obținut acest document de identitate după două luni de reședință, de, garanția va fi returnată. Pe, de aceea, pe baza acestei justificări, am decis în 2014 să închidem acest uh, caz. Ok, I, I open, thank you very much. Mulțumesc, atunci... Uh, deschid uh, intervenție. Doamna Miții, aveți cuvântul. Mulțumesc. Comisia are dreptate. Unul dintre furnizori a, a, um, a um, contestat această petiție pentru că nu există tratament diferit aplicat cetățenilor maltezi și externi Celălalt furnizor a spus că orice garanție care a fost depusă datorită non-reședinței e rambursată odată ce condițiile de reședință sunt îndeplinite. Așadar, eu consider că această petiție ar trebui să fie închisă. Is there any, anybody else? Mrs. Daly, please. Doamna Daly? Văd că petiționarul a transmis explicații suplimentare și am primit cu toții un exemplar, dar după ce am parcurs argumentele care au fost prezentate, după părerea mea, nu este vorba de o preocupare în legătură cu cerințele impuse de o companie, ci că acele cerințe discriminează între uh, cetățenii maltezi și cei comunitari. Deci chiar pe baza argumentelor prezentate, după părerea mea, din câte văd eu aici, nu există suficiente informații care să ne indice vreo discriminare între uh, cetățenii maltezi și străini. Cu toate că uh, există o explicație destul de lungă, dar nu uh, reușește să dovedească acest tip de discriminare care era invocată la bun început. Mulțumesc. Poziția PPE-ului este să închidem această petiție. Bine, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, am înțeles corect că orice Uh, garanție plătită este rambursată la cerere. This is what you, yeah, okay. And there has been a request to close the petition. S-a solicitat închiderea acestei petiții. Asta vor să facă colegii, toată lumea. Foarte bine, trecem la următorul punct. O petiție asemănătoare, petiția 0100 pe 2013, de asemenea, în legătură cu uh, discrimina, presupusa discriminarea a cetățenilor UE din Malta în ceea ce privește noile modalități de obținere a reședinței electronice și petiționarul nu este aici. Dau cuvântul comisiei doamnei Lu. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul a primit două petiții privitoare la această nouă procedură de uh, acordare a certificatului de reședință electronică din Malta. Înainte de ianuarie 2013, un cetățean din Malta primea un document de hârtie. După data respectivă, autoritățile malteze au introdus, au schimbat formatul acestui certificat au emis un document de plastic, un card care înlocuiește documentul de hârtie. Am uitat să spun la început că acest lucru corespunde cu directiva comunitară în legătură cu libera circulație, care spune în articolul 8 că statele, statele membre poate să solicite cetățeanului care uh, stă pe teritoriul său mai mult de 3 luni să se înregistreze. În iunie 2013, Comisia a contactat autoritățile malteze în această problemă. Autoritățile malteze au clarificat procedura de obținere a acestui card. Au clarificat faptul că pentru cetățenii care stau deja în Malta, aceștia trebuie să își depună documentul de hârtie. Însă, din motive de securitate, nu puteau să-l transmită prin poștă, deci trebuiau să se prezinte fizic pentru a-și schimba documentul de hârtie în nou, cu noul card, cu noile caracteristici de securitate. Din acest motiv, autoritățile malteze uh, solicită persoanelor să fie prezente fizic. După un alt contact în august 2013, autoritățile malteze au recunoscut că au existat întârzieri în acordarea acestor carduri într-o perioadă de tranziție din datorită resurselor limitate administrative. S-a uh, decis înființarea unei noi agenții care este uh, dedicată creșterii eficienței procedurii. Deci, în mod normal, problemele cu care s-a confruntat petiționarul în 2013 au fost deja rezolvate. Comisia nu a mai primit plângeri suplimentare în legătură cu uh, aceste certificate de plastic, aceste carduri. Vă mulțumesc, doamna Miții. da, confirm și eu că autoritățile malteze elaborează acest nou card de identitate. Uh, care este conform cu standardele UE da, și uh, nu este vorba doar de cetățenii maltezi, Uh, toată lumea trebuie să se prezinte fizic acolo. No problem at all and, and, and, and there's no Chiar nu este nicio problemă și uh, maltezii au dreptul să-și susțină drepturile și să simtă un document electronic. Președinta, am menționat doar prima petiție din această serie a lui David Riley, dar cum știți mai și următoarea. Eu am menționat doar 0100, dar este și 1419 în același an. Uh, un cetățean finlandez care acuză lui Finlanda cetățeanul lui din Malta, ceea ce privește cărțile de identitate și tarifele pentru autobuse. Deci putem închide acum uh, petiția, potrivit celor spuse de comisie și de colegi. La cea de-a doua, cum doriți să procedăm? la acest punct, de fapt, doamna Miții, în ce privește cărțile de identitate, tarifele pentru autobuze, apă și energie electrică. Din 2015 se plătesc aceleași tarife. Deci putem închide ambele petiții, da, mulțumesc foarte mult. Așa o să și procedăm. Sigur că mai sunt și altele, petiția 10-12 din 2013, în ce privește discriminarea împotriva resortisanților UE, în ce privește costul utilităților în Malta și pe insula Gozo, precum și petiția 1737 din 2013, privind discriminarea determinată de sistemul paralel de tarife pentru energie electrică și apă și 1655 din 2014, privind presupusa discriminarea cetățenilor UE din Malta în ceea ce privește facturile excesiv de mari la utilități. Petiționarii nu sunt prezenți, îi dau cuvântul din nou Comisiei. Da. Există aici două probleme. Una eh, a tarifelor de electricitate și apă. Una aplicarea tarifelor discriminatorii, Pestiția 1419 din 2014 și de asemenea în petiția 1520 din 2013. Legislația malteză prevede trei tarife locale, rezidențiale și non-rezidențiale pentru apă. În 2010, Comisia a primit 15 plângeri în legătură cu aceste tarife, pentru că cetățenii străini, cetățenilor străini li se aplica tariful care era cu 30% mai ridicat decât cel pentru cetățenii maltezi. Pentru că nu aveau Uh, automat dreptul la tariful de rezident uh, până la uh, îndeplinirea formalităților administrative. Cetățenii maltezi nu trebuiau să îndeplinească asemenea formalități care erau îndeplinite automat. Mai mult, cetățenii comunitari nu erau considerați rezidenți și nu aveau acces la anumite subvenții reduceri ecologice și, și de altă natură. Comisia a contactat autoritățile malteze în ianuarie 2011 și am deschis o procedură de încălcare în octombrie 2012 pentru că răspunsul autorităților malteze nu a fost satisfăcător. După această procedură, Uh, autoritățile au schimbat procedura de solicitare și cetățenii comunitari acum au acces la acest tarif redus prin depunerea unui formular de solicitare cu, un, cu o copie a documentului de identitate sau a pașaportului. Comisia a considerat că în acest moment tratamentele discriminatorii au fost eliminate și în plus Comisia a solicitat ca Uh, autoritățile malteze să introducă o procedură pentru a informa cetățenilor comunitari care uh, plătiseră deja tarifele mai ridicate. Acest lucru a fost introdus în mai 2015 Deci în mai 2015 autoritățile malteze primiseră doar 43 de solicitări pentru rambursare, dar acest sistem, dar sistemul este funcțional. A doua problemă este mai specifică și se referă la chiriași uh, care locuiesc într-un apartament deținut de um, un cetățean maltez. Uh, acești chiriași trebuie să transmită un formular semnat de către proprietar. Dacă proprietarul refuză să semneze acest formular, nu se poate uh, primi tariful rezidențial. Aceste probleme au fost menționate în petițiile 1737-2013 și de asemenea în petiția 1655-2014, dar aceasta nu este foarte specifică, menționează o serie de probleme pentru cetățenii comunitari. Uh, nu este foarte clar însă din text dacă vizează în mod necesar chiriașii sau nu. Pe această problemă, Comisia a contactat Malta în noiembrie 2014 și de atunci am avut o serie de întâlniri, ultima în data de 24 iunie, luna trecută, acum câteva săptămâni. Um, deocamdată răspunsul autorităților malteze nu este satisfăcător. Autoritățile spun că uh, prezintă tot felul de argumente legate de protecția datelor, însă discuțiile continuă și această problemă nu este încă rezolvată. Vă mulțumesc. Dorește cineva să intervină? Madeleina? Într-adevăr există tarife diferite, în, după cum spune Comisia, însă multe din aceste diferențe au fost rezolvate și acum chiar și companii, furnizorii de servicii au introdus uh, sistemul Regis, prin care oricine are o plângere este tratat personal și se acordă și rambursări. Cu toate că problema nu este atât de clar, mm, clar rezolvată după cum ne-ar plăcea, foarte multe dintre problemele semnalate înainte de iulie 2013 au uh, rezolvate prin acest mecanism de uh, apel pe care tocmai l-am menționat. Da, există mai multe preocupări la care s-a referit Comisia și dacă am înțeles, uh, Comisia acum spune că nu există tarife diferențiate pentru cetățeni maltezi și străini, dar nu este satisfăcută în legătură cu felul în care furnizorii de utilități transmit uh, factura proprietarului sau chiriașului și dacă proprietarul primește factura, se aplică un tarif uh, diferit. Ce acum există tarife rezidențiale care sunt acordate tuturor celor care au reședința primară în Malta și cei care au alte reședințe, fie case de vacanță sau garaje, sunt uh, taxați la tariful domestică, să spunem așa, care este diferit. Însă problema în aceste petiții este când apare o problemă între proprietar și chiriaș. Asta am văzut într-o petiție și eu nu văd niciun fel de discriminare între uh, cetățenii maltezi și cei străini dacă compania de utilități tra- transmite aceste facturi pe baza reședinței primare sau secundare. Eu înțeleg că cineva care închiriază o proprietate va fi taxat uh, la tariful mai ridicat, însă întreb comisia cum poate să facă compania de utilități care emite această factură să hotărască dacă chiriașul sau proprietarul este cel care trebuie să plătească. Asta ținând de faptul dacă proprietarul dă dreptul chiriașului să primească factura în numele său propriu sau nu. Adică să se hotărească cine este persoana căreia îi se adresează factura. Stați puțin, mai avem și alte intervenții. Mulțumesc. Uh, poziția PPE. Uh, vorbim aici despre trei petiții. 1012, mi se pare că această petiție a fost soluționată, deci dacă este posibil aceasta poate să fie închisă. Mai sunt și celelalte două. 1737 și 1655. Se pare că aici eh, situația nu este 100% clarificată și poate ar fi mai bine să așteptăm următoarea rundă de dialoguri între Comisie și autoritățile malteze și să păstrăm aceste petiții deschise. Aceasta este poziția noastră. Dorește Comisia să adauge ceva sau putem încheia acest punct? Puteți să răspundeți la întrebări. Dar în ceea ce privește aspectul de discriminare legat de chirie, chiriaș, este într-adevăr, nu este vorba de o discriminare directă, dar este una indirectă, pentru că eh, rezidenții maltezi cunosc aceste tarife, cunosc procedura. Un cetățen comun, un um, european din Malta nu deține informația respectivă și plătește tariful mai ridicat. Deci este o problemă uh, cu care se confruntă, confruntă în practică cu precădere cetățenii comunitari. Doamna Dali? Eu înțeleg că ține aici doar de uh, cui uh, acordă informații furnizorii de utilități. Că am înțeles corect, am, s-a propus să închidem petiția 1012 cu consimțământul comisiei, pentru că această uh, problemă a fost clasată în ceea ce privește 1655 și 1737, propun să le păstrăm deschise și să solicităm un răspuns înscris din partea comisiei și de asemenea să uh, Trimiteți o scrisoare reprezentanței permanente a Maltei din Bruxelles în legătură cu temele specifice din aceste petiții. În momentul în care primim răspunsurile complete, vom putea să decidem cursul ulterior pe care să-l urmăm. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. 21 este o 1098 din 2010 din partea unui cetățean german privind discriminarea cetățenilor UE de către autoritățile uh, suedeze. Este prima dată când văd o asemenea petiție. There is another one. Mai avem o altă petiție, 1183 din 2010, a unui cetățean german în legătură cu necesitatea utilizării unui număr personal de identificare în Suedia și o a treia petiție, 1289 din 2012, din partea unei cetățence britanice, în legătură cu încălcarea dreptului său la liberă circulație și ședere în Uniunea Europeană. Reprezentanța permanentă a Suediei a fost invitată, însă uh, a refuzat să participe la, la reuniunea noastră. Petiționarii nu sunt prezenți, așadar dăm cuvântul direct comisiei. Doamna Lu, din nou, aveți cuvântul. Thank you. So, these three petition, uh... Mulțumesc. Aceste trei petiții vizează persoane cetățeni europeni care au întâmpinat dificultăți în a obține un număr personal de identificare în Suedia. Unele dintre aceste persoane, din, motiva, din motivul că șederea lor fusese pe o perioadă mai scurtă de 6 luni pe teritoriul suedez. Când uh, în Suedia nu dispui de număr personal de identificare, s-ar părea că viața îți devine aproape un iad condiția pentru a obține acest număr de identificare este să fi intrat în registrul populației din Suedia. Conform legii uh, registrului populației, persoanele nu pot fi introduse în acest registru al populației dacă nu pot aduce dovada unei șederi mai lungi de, de 12 luni pe teritoriul Suediei. Dacă nu îndeplinești această condiție, ți se acordă un număr de coordonare. Însă acest număr de coordonare nu poate fi folosit la fel ca un număr personal de identificare. Deci, la data începerii investigației de către comisie, am putut descoperi că această problemă uh, este o problemă comună multor cetățeni europeni. Pentru că ai ca student, spre exemplu, sau din orice fel de alte motive, poți cede mai puțin de 12 luni. Ori această condiție a unui an de ședere se, adopt, se aplică tuturor persoanelor pentru obținerea unui număr de identificare. Pentru toate categoriile, deci lucrători, lucrători independenți, șomeri și așa mai departe, membri ai familiei, deci nu este vorba despre o anumită categorie sau un număr limitat de, persoane care să se, de persoane care să se confrunte cu această situație. Numărul de identificare, numărul personal de identificare este indispensabil în Suedia uh, pentru toate legăturile cu uh, administrația suedeză și serviciile private. Deci tot ce înseamnă telefonie, gaz, curent electric și așa mai departe, pentru semnarea unui contract cer uh, un număr personal de identificare. La fel și deschiderea unui cont în bancă depinde de un astfel de număr de identificare. Nu Uh, poți avea uh, nici acces la informațiile uh, de pe internet ale administrației suedeze fără a dispune de un astfel număr de identificare și nu ai acces nici la îngrijirile de sănătate. Cu alte cuvinte, dacă te muți în Suedia, poate pierzi acoperirea mm, asigurării de sănătate din propria ta țară și nu ai acces nici la mm, aceste îngrijiri suedeze pentru că nu dispui de numărul personal de identificare. Din punct de vedere al dreptului uh, european, uh, există directiva 204-98 uh, care spune că trebuie să fii activ din punct de vedere economic și sau să ai resurse suficiente pentru a beneficia de uh, asigurări de sănătate. Și nu ar trebui să, fie, să se aplice alte criterii cetățenilor europeni. Am luat legătura cu autoritățile suedeze, deci uh, au fost contacte în paralel pentru Ehm, punerea în aplicare a directivei 204-38, pentru care Comisia a lansat o procedură de încălcare la adresa Suediei. Însă, chiar și cu aceste uh, legături, chiar și la nivelul comisarului, S-au propus, uh, s-au promis fel și fel de soluții, însă până la ora actuală nu am primit niciun fel de propunere uh, concretă din partea Suediei. Very good, Peter. Excellent. Keep it up. Bravo, Peter. Bravo. Hai, pornește pe urmele autorităților suedeze și vânează pentru că este incredibil așa ceva. Deci, până la urmă, eu una nici o jumătate de zi n-aș supraviețui fără acest uh, număr personal de identificare. Eu aș propune ca, în primul rând, să obținem un uh, răspuns scris foarte dur din partea Comisiei și odată ce vom dispune de acest răspuns, deci peste câteva zile, să trimitem și noi o scrisoare către reprezentanța permanentă a Suediei la Bruxelles, cerând informații suplimentare și subliniind că dacă nu se întreprinde nimic, Comisia uh, investigează um, posibilitatea de deschidere a unei proceduri uh, de încălcare la adresa Suediei. Sincer, eu aș aplauda, cred că ar fi o mare premieră. Da, cred că ar fi foarte util. Ce ziceți? Peter dă din cap, afirmativ, mulțumesc. Nu mai rămâne decât un singur subiect pe ordinea de zi. Dacă începi la 9 și termin la 6 jumate, e clar că ai avut o zi tare lungă. Următoarele două petiții sunt 0026 uh, din 2012 privind discriminarea de gen în sistemul italian de securitate socială și petiția numărul 1054 din 2012 privind modificarea vârstei de pensionare în Italia. Petiționarii nu sunt aici, dau cuvântul lui uh, Alvaro Oliveira și sau lui uh, Kaisei Korhonen. Thank you, Mrs. Uh, vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă numesc Alvaro Oliveira și uh, sunt, o am alături de mine pe uh, colega mea, Kaisa Harkonnen. Doresc să vă ofer câteva informații în privința situației actuale. Acest, acest caz uh, durează din 2011. Este vorba despre reforma sistemului de pensie în Italia și uh, mm, uh, petiționarul uh, spune că această reformă a dus la discriminare de gen în sistemul italian de securitate socială și de pensii. În ceea ce privește pensionarea anticipată, trebuie îndeplinite o serie de condiții diferite pentru bărbați și femei. E vorba despre numărul de ani uh, de contribuții sociale pentru a obține pensionarea anticipată. Deci, bărbații au nevoie de un an, femeile au nevoie de un an mai puțin de contribuții sociale pentru a obține pensionarea anticipată. După contacte neoficiale cu autoritățile italiene, Comisia consideră că a considerat că există o problemă și a trimis o notă la finele anului 2013, în octombrie, spunând că există o încălcare a directivei 2006-54 și anume directiva uh, privind discriminarea în, la locul de muncă. Am primit în ianuarie 2014 un răspuns din partea autorităților italiene și până la ora actuală Comisia încă analizează răspunsurile din partea autorităților italiene. Încă nu s-a hotărât care este cea mai bună cale de urmat. Dacă mă întrebați de ce, vă pot spune clar că e vorba despre o chestiune extrem de complexă. Ce credeam noi și ce consideram în scrisoarea din 2011 era că legislația italiană încalcă principiul egalității în ceea ce privește uh, regimurile de pensii ocupaționale. Deci nu vorbim despre legislația, întreaga legislația securității sociale care se aplică tuturor lucrătorilor, nu, ci vorbim despre anumite categorii precum funcționarii, spre exemplu. Italia a răspuns că, în opinia sa, aici nu este vorba despre discriminare. Regimul vizează toate categoriile de angajați deci, uh, regimurile de pensii statutare, care sunt acoperite de directiva 79 7, care arată uh, care sunt uh, derogările de la principiul legalității, precum ar fi vârsta de pensionare. Deci, încă o dată, e vorba despre o chestiune foarte complexă. Comisia încă nu și-a schimbat poziția în această privință. Deocamdată, precum spuneam, suntem în curs de evaluare și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Mulțumesc. Ar dori cineva să ia cuvântul? Eleonora. Adevărul este, de fapt, nu vreau să iau cuvântul decât ca să spun că, după părerea mea, această petiție ar trebui să rămână deschisă. De ce? Ei bine, pur și simplu, pentru că nu au apărut uh, noutăți. E vorba despre o reformă dictată de măsuri ce sunt dictate în mare parte de politica de austeritate măsuri, uh, de fapt politică de austeritate care a dus la o situație foarte dificilă în întreaga Italie. Uh, și aici nu este vorba despre, când, vorbim despre vârsta de pensionare, nu e vorba decât despre un aspect dintr-o întreagă pleiadă de aspecte negative ale politicii de austeritate în Italia. Eu cred că ar trebui să așteptăm uh, informații noi din partea Comisiei, mai ales având în vedere că anul trecut Curtea Constituțională din Italia a dat o decizie prin care declara inconstituțională o parte din această mare reformă a sistemului de pensii. Deci, oricum, uh, e această, acest uh, sistem e găunos și e clar că va trebui întreprins ceva. Doamna Pitera. Da. Și noi am dorit ca această petiție să rămână deschisă. Încă nu se știe dacă e vorba de măsuri provizorii sau uh, permanente. Și eu consider că ar trebui lăsată deschisă această petiție. Păi exact așa o să facem, spune doamna președintă, o lăsăm deschisă. Trebuie să vedem dacă e vorba despre încălcări sistematice sau uh, ocazionale. Mulțumesc tuturor pentru ziua de astăzi. Iată-ne deci la finele unei zile foarte lungi și încărcate, căreia în mod surprinzător i-am supraviețuit. Vă urez tuturor o seară foarte plăcută și dacă nu ne mai vedem înainte de vacanță, vă urez o vacanță minunată și vă rog să nu vă gândiți nici la petiții, nici la ședințe, sta, citiți, alergați, mâncați, beți și distrați-vă. Asta trebuie să fie cuvintele de ordine. Vă mulțumesc tuturor!